Um, dear colleagues, um, we are, we were... Dragi colegi, am înțeles că sunt uh, multe persoane jos încă care încearcă să treacă de uh, securitate pentru a ajunge aici la uh, ședință, deci uh, mai sunt încă invitați care trebuie să treacă de controle și să ajungă până aici. Sunt conștient însă de faptul că multă lume are și alte lucruri de făcut în această după masă, așa că vom începe imediat. Și vreau să vă urez bun venit la această uh, întâlnire comună între uh, comisiile Libe și PETI, care sunt coprezidate de mine și Cecilia Wikström. Tocmai spuneam înainte de a începe că este o combinație foarte bună aici la Parlament. Am avut o audiere centrală între drepturile cetățenilor și Brexit și am lucrat puternic pe această temă. Recent, comisiile noastre cooperează foarte bine și cred că consecințele se notează. Iată, astăzi avem o audiere comună între PETI Uh, și Libe pe tema statutului de apatrid și cred că acesta este un pas important înainte pentru că este o temă care trebuie uh, reactualizată, e nevoie de măsuri clare în acest domeniu. Știu că acest lucru se întâmplă deja în mai multe state membre, chiar și în uh, țara mea mass media este foarte interesată de uh, aceste aspecte ale apatrizilor. Chiar în săptămâna aceasta se vorbește despre problema copiilor, a drepturilor copiilor, înregistrări și așa mai departe. Este o temă dificilă și uh, vreau să mulțumesc uh, colegilor care care sunt aici uh, într-o joi după masă. Da, trebuie să verific ce zi a săptămânii este, pentru că suntem la Libe. Și în calitate de coordonator uh, al PP-ului, doamna Mețola cred că știe foarte bine, înțelege despre ce vorbesc. Sunteți și la PETI, da, sunteți vicepreședinte la PETI, deci de aceea vă aflați astăzi aici, nu-i așa? Da, ambele sunt comisii foarte ocupate, asta vreau să spun. Oricum, am să termin acum cu aceste comentarii de natură personală și vreau să mulțumesc colegilor, deci că se află astăzi aici, joi după masă, înțelegeți foarte bine ce vreau să zic. Mulțumesc uh, și coordonatorului PPE, care este foarte activ în acest domeniu. Doamna Zdanoca, care uh, s-a ocupat de țările care sunt implicate și, uh, bineînțeles, colegii vor interveni ulterior. Așteptăm și alți participanți pe măsură ce trece timpul. O scurtă introducere din partea mea, înainte de a da cuvântul doamnei Wikström. Audierea de astăzi este transmisă pe internet. Tot ceea ce spuneți dumneavoastră va fi înregistrat și e clar că uh, vom ține cont de tot ce se va întâmpla astăzi. Oamenii ne pot urmări și uh, dezbaterile celor două comisii vor putea fi urmărite pe net. Astăzi vom uh, uh, dezbate tema naționalității și tema statutului de apatrizi. E clar că aceasta ține de competența națională, însă are consecințe foarte clare asupra cetățenilor la nivelul UE și aceasta pune probleme fundamentale legate de drepturi fundamentale care sunt de competența UE, cum ar fi, de exemplu, problema migrației și a azilului. Deci statutul de apatrid, dragi colegi, este o chestiune care interesează atât Comisia Libe din mai multe puncte de vedere, cât și Comisia de Petiții, așa cum s-a văzut recent. Prima chestiune pentru Comisia Libe este că dacă ținem cont de uh, tratate care uh, tratează persoanele apatride ca uh, resortisați din țări terțe, uh, unele dintre aceste persoane, de fapt, uh, sunt născute pe teritoriul european și această dimensiune a uh, dobândirii cetățeniei și a naționalității ține deci de competențele Comisiei Libe. Și oricum are de-a face cu chestiuni de drepturi fundamentale, cum ar fi, de exemplu, imposibilitatea acestor persoane de a avea acces la drepturile lor fundamentale. Parlamentul și-a manifestat poziția în mai multe rezoluții, recunoscând această problemă juridică și cerând să se ia măsuri, începând cu ratificarea celor două convenții ale Națiunilor Unite asupra patrizilor, 1954, asupra statutului și 1961, reducerea uh, statutului de apatrid uh, la nivelul statelor membre. Pentru a putea merge mai departe, comisia noastră a cerut să se facă un studiu în 2015 legat de practicile și abordările din statele membre pentru a preveni și a pune capăt acestui statut de apatrit. De aceea vom asculta astăzi o prezentare din partea uneia dintre autori. Mai mult decât atât, avem ocazia să analizăm soluțiile acum când Consiliul, la sfârșitul anului 2015, a prezentat și niște concluzii specifice pe această temă. Audierea de astăzi va fi structurată în trei părți. În primul rând vom avea prezentări uh, legate de situația din statele membre și cum se poate preveni sau se poate pune capăt acestui statut de apatrid. De asemenea, problema uh, copiilor, care este o chestiune uh, urgentă în unele state membre și vom vorbi și despre protecția persoanelor apatride, problema dificilă a identificărilor și nevoia de a le proteja de detenții arbitrare. Vom vedea și care este părerea altor instituții și organizații, cum ar fi, de exemplu, Rețeaua Europeană pentru Migrație, Comisia Europeană, UNICEF, Înaltul Comisaria pentru Refugiați sau Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Organizațiile cetățenești sunt și ele prezente pre, astăzi aici pentru că este o audiere coorganizată de Comisia de Petiții. Îmi pare rău că am făcut o introducere atât de lungă. Am să dau acum cuvântul copreședintelui Cecilei, care uh, după aceea va trebui să plece pentru a lua parte la uh, conferința președinților de comisii. Mulțumesc, dragă Claude dragi uh, distinși experți, uh, dragi colegi, uh, este adevărată plăcere pentru mine să vă spun bun venit la această audiere publică pe care o organizăm împreună, nu doar în calitate de prieteni, ci și în calitate de reprezentanți ai celor două comisii, LIBE și PETI. La Comisia PETI am primit mai multe petiții legate de această problemă a patidriei. Ultima a fost uh, legată de uh, petiția domnului Chris Nash uh, din partea rețelei europene pentru apatidrie legată de situația unui copil și cazul va fi dezbătut mai târziu astăzi. Această chestiune este o prioritate pe agenda politică pentru că statutul de apatrid este o adevărată provocare din punctul de vedere al drepturilor omului. Articolul 15 uh, din Declarația pentru Drepturile Omului arată că există un drept pentru toată lumea, dreptul la naționalitate. Acest drept uh, este încălcat însă pentru uh, persoanele apatride care se supun, sunt supuse mai multor riscuri, riscul de a li se încălca drepturile omului. Copiii apatriți, de exemplu, trebuie să uh, crească, să trăiască fără să aibă acces la aceste drepturi, fără să aibă acces la educație, la îngrijiri de sănătate și, de multe ori, uh, până la urmă, fără speranțe și uh, fără perspective de viitor, ceea ce este foarte trist. Astfel de copii Uh, care se află acum în Europa și care în urmă cu ceva timp au ajuns în Europa în calitate de migranți, adevărat, însă mulți dintre ei chiar s-au născut pe teritoriul european. Iată de ce Comisia de Petiții consideră că e o nevoie urgentă de acțiune din partea statelor membre pentru ca copiii să nu crească fără naționalitate, fără niciun fel de speranță de viitor. Sunt convinsă că audierea de astăzi va reprezenta o oportunitate bună pentru a ne gândi la această problemă a statutului de apatrid și pentru a găsi eventual și soluții, pentru a vedea în ce măsură Uniunea Europeană și mai ales Parlamentul își pot aduce contribuția pentru a rezolva această problemă și pentru a pune capăt uh, chestiunii apatrizilor pentru totdeauna. Vom trece imediat la dezbatere și Vreau să o prezint pe doamna uh, Katia Swider, sper să vă fi pronunțat uh, bine numele, care este unul dintre autorii studiului pe care l-am cerut din partea LIBE. E vorba de practici și abordări în UE pentru a preveni și a pune capăt statutului de apatrid. Vă rog. Um, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Voi prezenta astăzi raportul, într-adevăr, alături de ceilalți doi autori, care, din păcate, nu pot fi aici, pentru că supraveghează un studiu, au supravegheat uh, o teză de doctorat și astăzi are loc prezentarea. Dar sunt eu aici pentru a le ține locul. Intenția mea astăzi este să descriu în câteva minute, dacă reușesc să pornesc dispozitivul, Deci, o să prezint raportul, după care o să mă acces pe o parte a lui, pentru că e un, pro, un raport destul de lung, de sute de pagini și am ales să, să mă ocup de o parte astăzi și anume cea referitoare la ce poate face Uniunea Europeană cu privire la persoanele apatride și o să vă re- mă refer la legislația secundară, pentru că ăsta este punctul de pornire și acțiunile judiciare posibile în cadrul Uniunii Europene, precum și acțiunea legislativă. Okay, thank you. <laughs> Um... Bun. În raportul nostru avem patru secțiuni. Prima secțiune în care avem standardele europene și internaționale relevante în ceea ce privește statutul de apatrid, apoi să verifică în ce măsură sunt respectate acele standarde la nivel european, astfel încât fiecare standard este analizat separat pentru a se vedea ce se face cu privire la eh, naționalitate, dacă aceasta poate fi retrasă, persoanelor bănuite de terorism și analizăm fiecare standard din acest punct de vedere, cum este respectat de standele membre și după care sunt incluse într-un tabel pentru o mai bună vizualizare a informațiilor și este vorba despre norme privind prevenirea sau eliminarea acestui caracter. Există proceduri uh, de determinare a caracterului apatrid și avem trei stadii, studii în care avem o procedură de determinare sau intenția de a introduce o procedură în țările de jos, Regatul Unit și Ungaria. Am descris situația acolo și o ultimă parte pe care mă voi axa are legătură cu Uniunea Europeană și ce poate face pe viitor pentru rezolvarea acestei probleme. Ce poate face Uniunea Europeană? de unde putem începe, pentru că în momentul de față nu există prea multe lucruri în acest sens față de, de exemplu, legislația privind azilul. Deci nu există acte legislative ferme, acorduri, o jurisprudență prea consistentă. De aceea este o provocare, pentru că nu avem niciun document pe care să ne bazăm, dar în același timp e și o oportunitate pentru că ceva trebuie să se întâmple și este un cadru în care să începem să ne gândim la strategii, ce termeni pot fi folosiți, ce direcții urmate. E o etapă foarte importantă, aș zice, mai ales din punct de vedere al terminologiei și al direcției generale pe care o iau aceste legislații secundare, dacă accentul se pune pe discriminări, pe drepturi, pe minorități, cum încadrez problema. Un exemplu de măsuri din legislația secundară este o concluzie a Consiliului privind caracterul la patrii din 2015 și exemple cu privire la măsurile pe care le aveam, inclusiv discuții de genul acesta, documente care ar putea rezulta în urma discuțiilor. Am propus în studiul nostru viitoare noi măsuri uh, strategice care să poată fi luate nu doar în general în ceea ce privește caracterul apatric, ci și pe chestiuni specifice. De exemplu, vorbim despre promovarea naturalizării persoanelor apatride. E o dispoziție care cadrează cu legislația secundară. Și avem o convenție din 54 ratificată de aproape toate statele membre, unde există un articol privind naturalizarea care spune că statele contractante, în măsura posibilului, vor facilita asimilarea și naturalizarea persoanelor apatride și vor face uh, eforturi pentru accelerarea procedurilor și reducerea costurilor aferente. Un articol care nu are cerințe clare, nu spune după trei ani uh, orice persoană patridă trebuie să devină un cetățean sau nu spune că o cerere nu poate fi refuzată, e un articol prin care se cere să se facă eforturi, să se faciliteze, să se integreze persoanele apatride E deci o problemă care poate fi abordată în forumurile de discuție și Uniunea Europeană ar putea încuraja statele membre să respecte această obligație ori de câte ori are ocazia. Poate crea platforme pentru a face schimb de bune practici pe acest subiect legate de modul în care statele membre abordează naturalizarea, coordonarea, colectarea de informații cu privire la numărul de persoane în situația respectivă, câte persoane solicită naționalitatea, câte o primesc, câte ora li se refuză și care sunt motivele, care sunt barierele în calea dobândirii naționalității. Poate există probleme comune, să vedem cum pot fi ele abordate la nivelul Uniunii Europene. Asta ar fi un exemplu. și foarte scurt acțiuni judiciare. În Uniunea Europeană avem acțiuni judiciare în forma jurisprudenței Curții de Justiție. Sigur că nu putem influența ce face Curtea de Justiție, asta departe de cazurile instrumentate, dar există și o teorie conform căreia jurisprudența este o evoluție organică a modului în care evoluează lucrurile în UE. Deci modul în care avocații sunt conștienți de legiunea, legislația europeană și legătura cu legislația națională, um, modul în care este abordată la nivel politic, cum pot evolua lucrurile, toate astea sunt foarte importante uh, în ceea ce privește evoluția jurisprudenței. Curtea de Justiție are un uh, trecut consistent în ceea ce privește cazurile de genul acesta și, de regulă, în astfel de cazuri, statele membre, se spune, sunt cele care au competența de a hotărâ cine devine cetățean sau cine își pierde dreptul de a fi cetățean al țării respective, cu respectarea legislației europene formulă care se întâlnește din ce în ce mai des în hotărârile curților. Deci trebuie să vedem ce înseamnă respectarea corespunzătoare legislației europene. În ceea ce privește situația patrizilor, avem hotărârea în cazul Rotman. Cei care nu cunosc prea mult vă pot spune că este pierderea cetățeniei europene care a dus la o persoană apatridă și hotărârea spune cu de situație, trebuie să respecte standarde internaționale și testul proporționalității pentru a arăta că s-a respectat legislația europeană. Deci dacă se pierde naționalitatea și asta duce pierderea cetățeniei europene, o astfel de hotărâre nu poate să fie luată dacă contravine standardele interna- standardelor internaționale sau este disproporțională. Deci despre asta este vorba în hotărârile curții. Statele membre nu au mână liberă, ci trebuie să respecte standardele internaționale și proporționalitatea. În judecată se vorbește și despre dobândirea cetățeniei, dar nu avem încă hotărâri judecătorești pronunțate cu privire la dobândirea cetățeniei. Deci un pas logic ar fi să existe o cauză în care știm ce înseamnă cu respectarea corespunzătoare a legislației europene când o persoană dobândește naționalitatea. Ne-am gândit la mai multe cazuri care să clarifice această situație. De exemplu, dacă un copil este născut pe teritoriul unui stat membru Există state care au legi care spun că dacă un copil e născut uh, pe teritoriul european, primește naționalitatea statului respectiv dacă nu are nicio altă naționalitate. Deci trebuie să dovedim asta însă. Italia are o astfel de lege. Însă, uneori e directiv, e dificil să dovedești că un astfel de copil uh, nu are patrie. Există o probleme administrative și apar astfel de probleme. Deci, dacă un astfel de copil, prin lege, este cetățean european, dar nu poate beneficia de acest lucru din cauza problemelor administrative, ar fi foarte interesant pentru a discuta despre dobândirea sau deținerea cetățeniei europene după care trebuie să ne uităm la o persoană care poate nu este cetățean prin lege încă, dar are dreptul să fie cetățean european și nu poate beneficia de acest lucru datorită proastei implementări a normelor internaționale. Deci, în ce măsură nedobândirea cetățeniei, care duce la caracterul apatrid, trebuie să respecte standardele internaționale și testul proporționalității? ca și în cazul Rodman. În raport descriem în ce direcție trebuie să avanseze astfel de jurisprudență pentru a fi bine pentru UE. Și aș vrea să mă refer și la o posibilă acțiune legislativă în cazul Uniunii Europene și persoanelor apatrive, patride. Am spus că asta este de competența statelor membre, lucru care intervine în discuție ori de câte ori avem o discuție despre astfel de subiecte, ceea ce este și corect și adevărat, însă abordarea caracterului apatrit prin măsuri legislative nu are neapărat legătură cu legislația privind naționalitatea. Se nasc astfel de confuzie adesea. E vorba de lipsa de naționalitate, dar nu uh, orice ține de un caracter apatrid are legătură cu lipsa de naționalitate. Despre asta cred că trebuie să vorbim. Nu o să intru în detalii cu privire la legislație, dar vreau să vă spun că o legislație privind caracterul apatrid e posibilă fără să se depășească barierele competențelor. Trebuie să înțelegem că astfel de persoane sunt migranți. Fiecare Deși spunem că nu fiecare persoană apatridă este migrant, pentru că nu fiecare persoană a sosit din afara NUE, ci poate a fost născut aici, dar un migrant nu e neapărat cineva care traversează frontiera conform legii. Ceea ce e destul de amuzant și deloc clar. Pentru că un migrant este o persoană care nu este, are naționalitatea unei țări. Deci avem deosebire între cetățeni și migranți. Migrant este cineva care nu are naționalitatea unui stat. Despre asta este vorba, nu despre deplasări, ci situația naționalității. Migranții sunt persoane apatride, chiar dacă au trăit aici de generații, pentru că sunt resortisanți terți, conform tratatului, din articolul 69. Persoanele apatride sunt migranți în UE și, de aceea, Orice chestiuni care țin de persoanele apatride sunt chestiuni um, de migranți și asta este o competență partajată între UE și statele membre. Și legislația privind situația persoanelor apatride s-ar putea baza pe un articol din tratat care se referă la migrație. Legislația ar putea să reglementeze condițiile reședinței persoanelor apatride, determinarea statutului astfel de persoane, deci când o persoană este considerată a fi apatridă, uh, și când nu. Și, de asemenea, ar putea să abordeze și uh, caracterul apatrid în contextul returnării în țară de origine. Și asta trebuie să fie reglementată. Deci, iată domenii în care trebuie să analizăm. Avem și idei cu privire la legislație, cum poate fi, ce ar include o directivă, dar nu o să intru acum în aceste detalii. și aș vrea din această prezentare să știți că deocamdată se pot face foarte multe lucruri la nivel european în ceea ce privește persoanele apatride. Cel mai urgent este să se elaboreze strategii pe acest subiect prin legislație secundară. Apoi elaborarea de strategii pe termen lung, în acest domeniu și lansarea de discuții între instituții la nivel supranațional. În plus, reducerea numărului de persoane apatride este posibil prin controlul judiciar UE asupra modului în care statele membre își implementează legile privind dobândirea și pierderea cetățeniei. Protejarea acestor persoane se poate face prin modificarea legislației aferente la nivel european. Cam asta a fost prezentarea mea mi s-a cerut, am făcut deja această prezentare și mi s-a cerut să menționez alte două chestiuni abordate în raport, și anume în grija faptului că aceste măsuri sunt un pull factor, am trimis chestionare și nu am găsit dovada că un astfel de element să fie un factor de atracție. Ni s-au spus că numerele n-au variat după introducerea acestor proceduri privind persoanele apatride și nu s-a arătat că acesta ar fi un factor de atracție și de asemenea Așa pentru că persoanele apatride, deși sunt migranți, sunt adesea persoane care nu se deplasează foarte mult. Solicitanții de azil, prin definiție, sunt în mișcoare, încearcă să fugă din calea pericolului dintr-o țară în alta, dar persoanele apatride, adresa, sunt blocate într-un loc, nu se mișcă prea mult și de aceea factorul acesta de atracție este mult mai puțin relevant în genul acesta de discuții. Deși S-a arătat de altfel că e mai degrabă un mit decât realitate în discuțiile pe acest subiect. Și există și proceduri de determinare a caracterului apatrit, bune practici, dar știu că voi avea, colegii mei vor vorbi despre asta mai mult. Deci mă opresc aici și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Și aici aveți ceilalți doi autori ai raportului, alături de mine. Colegi care n-au putut vii astăzi aici, dar am vrut să le vedeți numele pentru că au contribuit. Mulțumim, doamnă Swider. Ce prezentare interesantă. Felicitări către Universitatea din Amsterdam și alte universități implicate în acest studiu. Acum e momentul să-l prezint pe Adolfo Somaribas, care va prezenta studiul acesta, un studiu foarte bun, referitor la persoanele apatride în Europa. Nu ne prezentați acest studiu? Bun, înseamnă că m-am înșelat. Oricum, mă bucur că sunteți prezenți și vă dau cuvântul. Thank you, Mrs. Chairman. No, I'm here. Uh, I represent... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint uh, platforma IMEM pentru apatridie nu am adus uh, copii ale studiului nostru, dar este pe site-ul IMN, uh, însă principiile uh, sunt cam aceleași. Um, pe site-ul EMN, mă scuzați. Vă voi prezenta, deci, rețeaua europeană pentru migrație, European Migration Network, EMN. EMEN s-a creat în 2003, uh, a fost creată de Comisia Europeană în numele Consiliului European pentru a satisface nevoia de uh, pentru un schimb de opinii constant privind migrația, azilul în Uniunea Europeană. În 2008, 281 a fost uh, numărul deciziei uh, Consiliului care ne-a oferit un temei juridic. În momentul de față avem 29 de puncte de contact naționale, 27 în uh, statele membre, Danemarca este numai un observator, dar avem și Elveția, care este parțial implicată și Norvegia, membru cu drepturi uh, de pline. Obiectivul EMN este să ofere instituțiilor europene și agențiilor europene, precum și publicului general, toate datele necesare care să fie obiective, uh, comparabile și ce țin de migrație și azil. Cum am ajuns să ne ocupăm de apatridie? how we, uh, the, sorry about the, the clipper is not working. So, uh, the... Nu funcționează telecomanda pentru slide ul îmi cer scuze pentru asta. Concluziile Consiliului din 3-4 decembrie 2015 au invitat um, rețeaua europeană pentru migrație să creeze o platformă care să lanseze schimb de informații și bune practici între statele membre cu obiectivul de a reduce numărul de apatrizi și de a consolida protecția lor și de a-i proteja de discriminare. În acest caz, acest lucru s-a întâmplat în uh, timpul președinției luxemburgheze, și uh, noi avem uh, onoarea de a încerca să implementăm uh, platforma. Eu reprezint punctul de contact național din Luxemburg. Pe 11 mai 2016, comitetul nostru de coordonare a aprobat implementarea platformei. Iată studiul pe care l-am efectuat. Unul dintre instrumentele oferite de EMN sunt uh, studiile, sondajele ad hoc. Uh, și pentru acestea, uh, răspunsul trebuie să vină în 3-4 săptămâni. Am uh, lansat patru astfel de sondaje către statele membre pentru a vedea care este situația patridiei în Uniunea Europeană. Am primit răspunsuri din partea a 25 de state și am, uh, dez, am lucrat la acest brief uh, de politici pe care îl puteți găsi pe site-ul nostru. Prima, primul, uh, prima versiune a acestui document a fost prezentat la reprezentanta, reprezentanțelor permanente la reuniunea acestora de la Luxemburg în octombrie 2016. Apoi um, am încercat să-l trimitem, să-l transmitem nu numai statelor membre, um, ci și altora. Uh, când am uh, lucrat însă la acest document, am lucrat uh, împreună și cu NHCR și cu rețeaua europeană privind apatridia. apatridia. Rezultatele studiului nostru. 24 de state membre sunt parte uh, la Convenția din 1954, uh, ce ține de persoanele apatride. 19 state membre sunt parte la Convenția din 1961 privind reducerea apatridiei. Luxemburgul uh, a aderat la convenție, dar nu a depus încă documentul la ONU. Nu există o omogenitate în rândul statelor membre a procedurilor prin care se uh, stabilește statutul de apatrid. Am uh, descoperit patru tipuri diferite. Există state membre, Franța, Regatul Unit, Ungaria care au proceduri administrative speciale. Apoi există state membre care au proceduri generale administrative sau procedura de determinare a statutului este inclusă în cadrul unei alte proceduri. Apoi avem uh, proceduri administrative ad hoc, asta face Irlanda, de exemplu, când este confruntată cu astfel de situație. Și apoi există proceduri uh, judiciare. Trebuie să spun că Italia are ambele, atât o procedură administrativă cât și una judiciară. Diferența este dacă persoana este sau nu um, rezident al statului respectiv. Și uh, avem uh, și Belgia. Marea problemă cu care ne confruntăm este că în majoritatea statelor membre nu există o legătură directe, directă între stabilirea statutului de apatrid și primirea unui permis de reședință. În majoritatea țărilor există o procedură de stabilire a statului de apatrid, dar uh, permisul de ședere nu vine automat și este problematic pentru că accesul la piața muncii, la educație, la sistemul de sănătate uh, va depinde de tipul uh, de uh, uh, permis de reședință pe care îl primești. Asta creează un fel de vid juridic pentru apatrizi, pentru că au un statut, dar, în, dar de facto nu au drepturi în statul membru respectiv. Majoritatea statelor membre facilitează într-o oarecare măsură accesul la, național, la naționalitate pentru copiii apatrizi născuți pe teritoriul lor. Însă majoritatea statelor membre există lacune juridice care sunt în continuare prezente și care um, fac în așa fel încât anumiți copii să nu, nu aibă acces la naționalitate. Se întâmplă, de exemplu, cu, um, ma, cu um, un copil sirian care vine cu mama sa uh, în Luxemburg, ea nu poate să îi transmită naționalitatea și există o... iar autoritățile locale um, sunt puse în faza unei confuzii, nu știu ce să facă. Încercăm să rezolvăm asta cu noua legislație. Apoi nu există o procedură specială pentru minorii neacompaniați majoritatea, în majoritatea timpului supune minorii acelorlași, acelorlași standarde ca pentru adulți. Ceea ce nu ține cont de faptul că avem de-a face cu o populație vulnerabilă care trebuie tratată în mod diferit. Și probabil că următorul vorbitor va putea explica mai bine asta decât mine. Ne confruntăm cu o enormă problemă pentru că vedem mulți migranți care vin cu copii care s-au născut pe drum și care n-au fost înregistrați uh, sau au fost înregistrați în Turcia, în Iordania, în Grecia. Deci avem de-a face cu... Dar de cele mai multe ori nu au fost înregistrați uh, și ne avem de-a face cu copii care juridic nu există pentru că nu au fost înregistrați nicăieri. Asta uh, are de-a face și cu ce spunea antevorbitoarea mea, că nu există, uh, că imobilitatea este redusă. În acest caz, copiii vin cu acești migranți. Președintele, puteți uh, mări imaginea pentru că um, nu se prea poate citi. Uh, no, don't go back. If you can, no, just your flowchart. Oh, that's created chaos. Yeah, is that uh, this was a flowchart that was. Uh... Este un grafic dezvoltat de colegii de la UNHCR. Orice funcționar poate uh, utiliza acest uh, grafic da, uh, dacă nu știe ce să facă și încercăm să uh, îl promovăm în țări care nu au o procedură standard de determinare. În timpul conferinței, am avut o conferință comună între UNHCR, ENS și ENM uh, în acest an și am ales un moment greșit uh, când uh, Parlamentul avea sesiune la Strasburg, deci mulți dintre noastre nu au putut participa, dar uh, am ajuns la patru concluzii majore um, care sunt destul de, de interesante pentru a eradica apatridia, apatridia trebuie să se ia o, um, să existe o abordare Uh, practică, pragmatică. Există o îngrijorare pentru um, copiii apatrizi, um, pentru că sunt o categorie vulnerabilă, mai ales având în vedere numărul uh, copiilor neacompaniați care dispar uh, în statele membre. Am menționat deja că nu există o procedură comună de stabilire a statutului în statele membre și nu există, cu toate că ar trebui, să existe o diferență între procedura de stabilire a statutului de apatrid și cea de solicitare de azil. Ce ne dorim este să nu se abuzeze uh, procedura uh, privind statutul de apatrid Uh, de către cei cărora li s-a refuzat uh, cererea de azil. Planul de acțiune propus este să ne coordonăm activitatea cu ONG-uri și organizații internaționale pentru a uh, implementa exercițiul de cartografiere care identifică persoanele apatride vulnerabile în statele membre și asta să fie o primă etapă pentru a vedea cum putem uh, regulariza situația. Apoi să încercăm să avem o abordare comună prin care statele membre să introducă o procedură standard de stabilire a statutului Deci să se depășească această bariere despre care vorbea doamna Soider. Platforma va promova schimbul de bune practici și uh, dezvoltarea de orientări neobligatorii. Vom încerca să ne folosim uh, instrumentele noastre de la EMN conferințe, studii, uh, sondaje uh, pentru a ajuta în orice mod putem uh, la um, rezolvarea acestei probleme, să aflăm cât costă, pentru că am aflat din state membre că prețurile pentru asistență juridică și pentru proceduri sunt foarte mari. În Regatul Unit, de exemplu, asistența juridică este oferită de ONG-uri, dar uh, trebuie să reducem astfel de probleme. Acțiunile noastre viitoare. După cum știți, EMN are două platforme, REG, uh, grupul de experți privind returnarea și uh, platforma privind statutul de apatrid. Vom crea un spațiu de lucru care se va numi AMI, și care va fi uh, accesibil ONG-urilor, organizațiilor internaționale și societății civile și care va permite un uh, schimb de informații pe chestiuni de um, apatridie. Deci toată lumea va putea solicita și primi informații de la noi. Vom continua să furnizăm uh, și să solicităm statelor membre informații despre acest subiect Avantajul este că dacă cineva are nevoie uh, de ajutor, putem să-l obținem din partea experților statelor membre. Vom continua să organizăm conferințe tehnice pentru a analiza progresele făcute uh, și față de rezultatele pe care ni le dorim. În fiecare an vom uh, organiza o conferință pentru a analiza situația actuală și vom continua să să, să ducem campania noastră de conștientizare în statele membre. Am avut de-a face cu prezenția malteză, am fost menționați la o reuniune schifa, vom continua să insistăm uh, pe lângă președinția estonă, apoi cu următoarele președinții. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamna Wikström Uh, a trebuit să plece, deci preiau eu uh, prezidiul. Aș dori să dau cuvântul uh, membrilor acum. Urmează un subiect foarte interesant, statutul de apatrid al copiilor. Am structurat asta în patru secțiuni. Poate că unii dintre membrii trebuie să vină și să plece. Uh, Um, deci, um, cred că putem fi flexibili cu întrebările. Poate chiar am putea să obținem uh, răspunsuri de la cei care încă nu au intervenit. Ar fi neortodox, să spun așa, dar dacă credeți că puteți găsi un răspuns la întrebările ce vor fi adresate, vă rog, uh, semnalați acest lucru. Acestea fiind spuse, am să-i dau cuvântul doamnei Chinici. Grazie Presidente, grazie anche per la sensibilitate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru sensibilitatea și pentru faptul că înțelegeți că sunt probleme de timp. Vreau să mulțumesc oaspeților care ne-au prezentat uh, rapoartele într-un mod detaliat și atent. Subiectul acesta a persoanelor apatride n-a fost abordat încă și totuși trebuie să se bucure de atenția noastră, așa că mulțumim pentru aceste studii și considerente aprofundate și pe plan juridic, pentru că complexitățile juridice există și sunt numeroase. Numeroase sunt și consecințele caracterului apatrid, pentru că nu, persoanele respective nu se pot bucura de niște drepturi de bază, dreptul la sănătate, la educație și așa mai departe. Și asta este o formă gravă de discriminare care se răsfrânge în special asupra minorilor. S-a spus cum doar câteva țări au examinat cu atenție acest subiect și au adoptat o serie de măsuri. Eu vin din Italia și s-a spus aici că Italia este o țară care a încercat să definească procedurile din perspectiva administrativă și judiciară pentru certificarea situației respective pentru persoanele apatride și pentru dobândirea cetățeniei. Recunoaștem cetățenia minorilor născuți în Italia din părința patrizi, așa cum se prevede în Convenția Națiunilor Unite din 61 privind reducerea numărului de persoane apatride. Și cred că astăzi este important să abordăm această chestiune la nivel european și să avem dispoziții uniforme pentru toate țările, pentru că subiectul acesta uh, va prinde amploare. E adevărat că nu toți migranții, migranții sunt apatrizi, dar, cum am auzit mai ales în ultima intervenție, o aprofundare către acest subiect, către, între migranți există mulți copii care sosesc singuri, unor copii mici, nu știm din ce țară vin, adesea nici măcar nu cunoaștem identitatea, sau copii care se nasc pe durata traversărilor, pe durata deplasărilor și nu putem să nu abordăm acest subiect, pentru că nu e de acceptat ca pe teritoriul european să se regăsească persoane, mai ales persoane vulnerabile, cum ar fi copiii, care există fizic, dar nu există în acte și deci nu au drepturi, nu se pot bucura de drepturi. Și atunci mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că ați făcut o aluzie la posibilitatea de a aborda subiectul cu măsuri pe care le-am putea defini soft law, care să invite statele să adopte proceduri mai potrivite pentru eliminarea numărului de, reducerea numărului de persoane apatride. Asta ar putea să fie un prim pas, lansarea în această, pe această cale, dar mă tem că numărul persoanelor apatride ar putea să crească și mă întreb dacă n-ar fi cazul să începem cu adevărat să aprofundăm dezbaterile, studiile, să aprofundăm subiectul acesta din perspectiva dorinței de a crea o directivă cu niște norme minime, cu niște reguli uniforme în toate statele membre. Pentru că există țări, ca Italia, care au legislație și altele nu. Și aici s-a făcut o aluzie și aș vrea să îmi dați câteva detalii suplimentare cu privire la situația minorilor, mai ales migranți. Minori care sunt persoane vulnerabile, ne putem gândi, dacă nu la o legislație specifică, cel puțin la niște norme destinate special acestei categorii, care sunt mai vulnerabili față de ceilalți și mai lipsiți de apărare, dacă nu reușim să le dăm un minim de garanție pe drepturile fundamentale necesare pentru toți, în special pentru copiii mici. Dacă am putea ști ce cred oaspeții noștri pe acest subiect, adică normele de soft law, da, dar poate ar trebui să începem să ne gândim la o directivă și să prevedem ceva mai concret pentru minorii, dacă consideră că e posibil așa ceva. Thank you very much, Caterina. May I just add one... Mulțumesc, Caterina. Pentru a ține cont de comentariul făcut de doamna Cinici, Domnul Samarivas, ați uh, menționat și rolul uh, NGO-urilor, um, uh, consilierea juridică și echivalentul între statele membre. În Regatul Unit um, avem um, așa numitul PRCBC, o organizație care încearcă să înregistreze, practic, acești copii ai apatrizilor și există probleme pentru a avea consiliere juridică, asistență legală, uh, nu doar la nivel general, ci în mod și mai specific pentru aceste cazuri. Și uh, aș vrea să vă întreb uh, care este situația în diversele state membre pentru a avea acces la consiliere juridică în astfel de cazuri și cât de mult trebuie să lupte NGO-urilor să financeze eventual astfel de cazuri în special când e vorba de copii, pentru că mi se pare o întrebare foarte bună uh, pentru a avea o imagine comparabilă între ce se întâmplă în diversele state membre. Este o problemă majoră atunci când e vorba de copii și nevoia de a obține cetățenie pentru anumită țară. Domnul Mamichins, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc doamnei Soider pentru această prezentare și studiu atât de bun. Și eu am o întrebare legată de uh, cetățenii din uh, uh, Letonia și Estonia. Aceștia au trăit de, genera de generații întregi de un sfert de secol uh, în uh, Letonia și cu toate acestea nu pot participa la alegerile locale, naționale și europene. Uh, reprezintă 40% practic din populația țării mele, din Letonia. E vorba de 250.000 de persoane în Letonia și 80.000 în Estonia. Dragi colegi, să ne imaginăm că 40% din populația Turciei, a Rusiei sau a Chinei ar fi exclusă în mod asemănător. Sunt convins că în astfel de cazuri ar exista multe rezoluții la Parlamentul European, la SEAE, la Comisie și așa mai departe pentru a încerca să îmbunătățească situația acestor persoane. Așa că vreau să vă întreb de ce credeți dumneavoastră că autoritățile europene nu au acordat destulă atenție problemei acestor cetățeni din Letonia și Estonia? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zdanoca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu particip aici în calitate de membru uh, de plin uh, al Comisiei PETI, însă în uh, anterioarele două mandate am fost membru al Comisiei LIBE și această temă a patidriei și toate aspectele conexe sunt esențiale și, bineînțeles, vreau să urmez să dau curs, practic, întrebării pe care a pus-o și domnul Mamichis legat de situația cetățenilor din Letonia și Estonia. Aș avea însă, înainte de acestea, câteva comentarii de făcut pentru invitații noștri de astăzi. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste studii excelente care au fost făcute uh, pentru Comisia Libe. Și uh, o întrebare pentru doamna Swider, legată de definiții. Există o divergență între definițiile utilizate de UE și Națiunile Unite și aceasta ar putea reprezenta o problemă, pentru că pentru Națiunile Unite toți cei care nu sunt cetățeni ai unui stat se numesc non-cetățeni. Acesta este conceptul utilizat. Pentru Uniunea Europeană însă se vorbește de resortisanțe ai unor țări terțe. Și această definiție a resortisanților unei țări terțe este o definiție nu prea clară, pentru că și apatrizii intră în această categorie și statutul lor de non-cetățeni, practic, se suprapune în oarecare măsură cu celălalt statut. Deci nu există uh, niște drepturi clare pentru aceste persoane atunci când se deplasează dintr-un stat în altul și această problemă a apatidriei practic dispare dacă ne gândim concret la aceste definiții. De mult timp există această problemă și totuși nu există nicio schimbare la nivel legislativ sau din punct de vedere al abordării juridice aici la UE și ar fi bine, cred, să utilizăm definiția Națiunilor Unite. O altă problemă ar fi legată de definiția uh, statutului de apatrid și a apatridiei. Și aici avem uh, cazul cetățenilor din Estonia și Letonia. Aș mai avea o întrebare și legată de aliniatul 3.2 uh, din studiul dumneavoastră, doamnă Swider. E vorba de situația specială a cetățenilor din Letonia și Estonia și felul în care se definește cetățenia în Estonia. Și pentru domnul Samaribas, din statisticile dumneavoastră există 600.000 de, de apatrizi în UE. Mm, cetățenii din Letonia și Estonia sunt incluși în aceștia sau nu? Pentru că în total avem 300 uh, de mii în Letonia și Estonia, persoane cu un statut foarte ciudat de uh, non-cetățeni, să zic, sau cu cetățenie nedefinită. Sunt convinsă că uh, decizia Tribunalului Constituțional din Letonia vă încurajează, pentru că aceasta că arată că acești non-cetățeni nu sunt considerați ca apatrizi sau ca non-cetățeni, ci ca o persoană cu un statut juridic special. De fapt, dacă analizăm această sentință legată de statutul uh, juridic legal, ajungem la definiția pe care ați utilizat-o dumneavoastră la alineatul 3.2, prin care se vorbește despre uh, cetățenii care sunt privați de drepturile lor. așa cum arătați la alineatul 3.2. În cazul unei astfel de clasificări, și citez, se pune problema dacă acestor uh, cetățeni de mâna a doua din Letonia dețin cetățenia europeană sau nu. Iată, o întrebare foarte pertinentă și se vorbește în mod foarte uh, pertinent de uh, cetățeni de mâna a doua în Letonia și la fel în Estonia, pentru că de fapt e vorba de cetățeni care au pașapoarte din cele două state, sunt recunoscute în regulamentul vizelor, au libertate de circulație, Deci nu știu dacă înțeleg corect aici sau nu. De fapt, nu înțeleg cum faceți legătura între această naționalitate de mână a doua și cetățenia europeană. Pentru că eu mi-aș dori să o fac în raportul meu, care n-a fost adoptat uh, în urmă cu vreo 5 ani la LIBE, și înainte de acesta a mai existat un raport, raportul Catani, care și el uh, a ieșuat la plenară și care dorea să facă această legătură și n-a reușit. Poate dumneavoastră ne puteți ajuta dacă aveți vreo idee. Înainte de aceasta însă mi-ați modificat și unul din rapoartele mele. Deci nu putem să vă acuzăm că n-ați fi încercat. Sunteți o persoană foarte hotărâtă. Într-adevăr, întrebări la care ar fi interesant uh, de auzit uh, care ar fi răspunsul. E vorba de o chestiune care este abordată de mult timp. Doamna Lambert, vă rog. Mulțumesc. Îmi cer scuze dinainte pentru că va trebui să plec înainte de sfârșitul dezbaterii. Aș avea câteva întrebări. La una dintre ele poate să dat răspuns înainte de a sosi eu aici, însă vreau să vă întreb dacă Consiliul Europei este într-adevăr activ în acest domeniu și dacă da, atunci s-ar putea ajunge la o acțiune comună între Parlamentul European și Consiliul Europei sau nu? În al doilea rând, vorbim de lipsa de coerență a politicilor. Unele state membre au uh, o decizie la nivel statal și identifică o persoană ca fiind apatridă și atunci acel statut nu face să uh, se treacă și prin uh, următoarele etape, de exemplu atunci când e vorba de certificatul de reședință și așa mai departe. Deci nu știu dacă s-a discutat acest lucru, dacă miniștrii analizează și pun cap la cap toate aceste piese ale acestui puzzle mai mare. Pentru că mi se pare de necrezut să nu uh, se pună cap la cap toate aceste piese. Sau poate n-ar trebui să mă surprindă, pentru că sunt de mult timp în politică. Și pentru a relua comentariul făcut de doamna Chinici, procedura legislativă posibilă, avem uh, în sistemul uh, comun de azil european avem uh, proceduri de revizuire pentru a identifica aceste persoane cât mai repede cu putință. Și Știm că de multe ori persoanele sunt uh, deținute, uh, nu avem unde să le trimitem pentru că nu au un stat uh, unde să fie trimise. Și există și alte consecințe legislative de care ne-am putea agăța. Poate ultima comunicare a Comisiei pe tema migrației și a copiilor ne-ar putea ajuta și am putea o aborda la următoarea sesiune plenară. Deci putem fi activi din punct de vedere legislativ, am putea prezenta o rezoluție, asta ar fi ceva, dar ar fi bine să avem o intervenție și la nivel legal, din punct de vedere al dreptului în vigoare, care să aibă consecințe. Mulțumesc foarte mult, poate că vom ajunge cu astfel de comentarii și mai departe. Soraya Post, te rog. Mulțumesc, Claude, și mie îmi pare rău pentru că am ajuns un pic mai târziu, dar este o temă într-adevăr interesantă din punctul meu de vedere și lucrez foarte mult și pe uh, tema romilor în UE și știu că există mulți romi apatrizi în Italia, de exemplu, și aceasta în urma uh, războaielor din Balcani. Asta durează de ani de zile pentru că copiii care s-au născut între timp, practic, s-au născut apatrizi. Și până acum nu s-au făcut progrese pentru ca situația acestor persoane să fie mai bună. Și vorbim și despre strategia de integrare a romilor. Toate acestea merg mână-mână. E greu să vorbești de astfel de strategii dacă nu ai o cetățenie. Iar copiii romi care se nasc apatrizi și care rămân așa timp de generații și se nasc în anumite state membre, tot apatrizi, dar care nu primesc certificate la naștere pentru că nici părinților nu le-au avut și așa mai departe. Deci, cred că există o competență la nivelul UE, pentru că uh, e vorba de o chestiune uh, care implică statele membre. În raportul meu pe tema integrării romilor și uh, lupta împotriva atitudinilor antițigane sau antițiganismului, am făcut un apel uh, uh, la comisie să uh, fie atentă la ce se întâmplă în statele membre și să se implementeze legislație pentru identificarea și protecția persoanelor a căror cetățenie nu este recunoscută pentru că, practic, aceste persoane apatride nu au documente de identitate, nu pot profita de libertatea de circulație în UE, nu au acces la educație, practic nu au niciun drept din ziua în care s-au născut uh, mai încolo. De asemenea, cer Comisiei să vină cu o propunere de directivă europeană pentru a identifica acest statut de apatridie. Și am văzut că aveți o propunere în acest sens în studiul dumneavoastră și o susțin pe deplin pentru că consider că este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că aceste persoane care au statutul de apatrid pentru că s-au născut din părinți apatrizi sau pentru că s-a întâmplat asta din cauza războaielor și s-au deplasat, să le asigurăm drepturile. Aceste persoane, practic, nu se bucură de drepturile uh, pe care le-ar avea la nivelul UE. Vorbiți despre 600.000 de persoane și practic jumătate dintre ei se află în țările baltice și eu cred că sunt mult mai mulți la număr. Am participat uh, la Luxemburg la o conferință pe tema persoanelor apatride și acolo uh, romii nici măcar uh, nu erau incluși în aceste date statistice globale. Și știu că există state membre unde există sute de mii de persoane apatride care nu sunt recunoscute legal. Nu știu cât sunt exact în Italia sau în alte țări, Însă e clar că există un număr foarte mare de persoane al căror drepturi nu sunt recunoscute și uh, pentru care nu sunt respectate valorile UE pe care noi le reprezentăm. Deci, nu aș avea neapărat o întrebare concretă, însă mă întreb de ce Comisia Europeană consideră că este vorba doar de o competență uh, a statelor membre, pentru că e vorba de persoane care au trăit în UE și totuși nu au niciun fel de drept la nivel național, deci trebuie să se rezolve într-un fel situația lor și m-aș bucura să găsim cât de cât o soluție. Mulțumesc foarte mult. Vom trece probabil și la următoarea dezbatere pe această temă. Acum, doamna Vergia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îmi cer scuze pentru că am ajuns uh, cu întârziere și n-am ascultat decât uh, sfârșitul intervenției dumneavoastră. Programul de joi este destul de plin, domnule președinte. De multe ori trebuie să pui cap la cap lucruri uh, greu de conciliat. Nevoia de a pleca oarecum de vreme de aici, de la Bruxelles și ședințele pe care le avem programate, de exemplu. Din câte am înțeles, există această dată de 600.000 de apatrizi pe teritoriul UE, o cifră care se pare că e contestată, dar chiar dacă am zice că sunt 600.000 de apatrizi, dacă ne gândim la acest număr pe teritoriul UE, față de 10 milioane de apatrizi în lumea întreagă, atunci cred că Uniunea Europeană nu prea ar avea de ce să dea lecții altora pe această temă, pentru că ne aflăm uh, într-o zonă care reprezintă în jur de 0,6 până la 0,8% uh, din populația europeană, ceea ce reprezintă echivalentul apatrizilor din populația globală. Deci, cred că ar trebui să ne dea de gândit și ar trebui să vedem întâi ce se întâmplă cu apatrizii care se află pe teritoriul UE uh, și sunt apatrizi de generații întregi. Poate uh, puteți uh, preciza mai bine această cifră de 600.000, ce include mai precis? Și pentru a răspunde și colegii mele, doamnei Danoca, E clar că sunt persoane care uh, nu sunt nici cetățeni naționali, nici apatrizi și aceasta e clar că um, are consecințe clare din punctul de vedere al cetățeniei europene, pentru că cetățenia europeană decurge din cetățenia națională. Deci e clar că sunt persoane care ar trebui să fie uh, importante pentru Uniunea Europeană pentru că nu au niciun fel de statut a trebuit să ne gândim și la instrumentele uh, cele mai bune care ne-ar putea ajuta să facem progrese, pentru că am senzația că suntem oarecum timizi. E adevărat că e bine că am organizat o astfel de audiere în această după masă, dar trebuie să mergem dincolo de ea. Avem tot felul de rezoluții legate de statutul de apatrid uh, în lumea întreagă. Ar fi bine să vedem ce se întâmplă și cu apatidria aici, uh, în UE, și consecințele sale și să nu vedem numai care sunt consecințele fenomenului migratoriu. Pentru că există o adevărată problemă specifică la nivel intraeuropean care ar trebui să fie rezolvată uh, și să aibă întâietate. Mulțumesc, Marie Cristin. E clar că după această audiere va trebui să ne gândim la niște măsuri foarte clare, să nu rămânem doar la nivelul dezbaterii, pentru că avem nevoie de o strategie clară, cel puțin din partea Parlamentului, în urma acestei uh, dezbateri. Am depășit cu mult timp uh, timpul față de programul inițial. Mergem mai departe și să sperăm că până la urmă ne vom descurca. Dar aș vrea să vă rog, dragi colegi, acum uh, poate întâi să răspundem la toate aceste întrebări și să lăsăm câte ceva și pentru a doua temă de discuție, cea legată de copii. Dar dacă s-ar putea răspunde în special întrebărilor pe care le-a pus doamna Zdanoca sau alți colegi, elementele cheie din această primă dezbatere. Și după aceea vom trece la următoarea etapă. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Acest număr de 600.000 de persoane apatride apare în majoritatea rapoartelor pe care le avem, însă sunt de acord cu dumneavoastră că această cifră nu este deloc sigură. Nu știm câți apatrizi avem de fapt în UE și tocmai acesta este motivul pentru care uh, o primă acțiune pe care a dorit-o în platforma noastră a fost aceea de cartografiere a situației actuale, însă nu prin statele membre, ci utilizând NGO-urile pentru a încerca să rezolvăm problemele reale cu care ne confruntăm pentru că statele membre nu pot să ducă să întrebe pe cetățeni să vadă dacă sunt apatrii sau nu, dar cu ajutorul NGO-urilor, al platformelor civice și așa mai departe, putem Uh, avea o imagine mai clară și, ulterior, să spunem statelor membre, iată, acestea sunt principalele noastre îngrijorări. Și acum, pentru a mă întoarce la comentariul făcut de reprezentantul Italiei, cred că trebuie să rezolvăm problema înregistrării minorilor care sosesc în UE. Din punctul meu de vedere, e de-a dreptul logic să ai copii în carne și oase care de fapt nu există pe hârtie, nu poate să meargă la școli, nu poate să facă nimic. Cunosc uh, cazuri în care a trebuit să mă duc cu forțele de poliție și să le spun, da, uitați, aici sunt doi copii care trebuie să meargă la școală. Deci a, a folosim o lege care a, uh, implică educația obligatorie pentru a-i obliga să meargă uh, la școală, pentru că autoritățile publice ne cerau niște certificate și noi nu le avem. deci trebuie să dăm dovadă de pragmatism și tocmai de aceea avem nevoie de o cartografiere exactă a situației. Și în grupul de lucru, pot să vă spun asta pentru colegii din Letonia, grupul de lucru de la EMN Uh, este un grup în care Letonia și Estonia sunt reprezentate și acolo încercăm să găsim soluții pentru această situație. Și un ultim comentariu, sau încă două comentarii pe care le-aș mai face în încheiere. Legat de costuri. Costurile acestor uh, proceduri au fost uh, practic susținute de un NGO în Regatul Unit, care ne-a atras atenția asupra acestor probleme. În majoritatea statelor membre uh, există această problemă a costurilor și în special pentru cetățenii din Estonia și Letonia. Deci trebuie să simplificăm procedurile, să-i ajutăm pe uh, cei care nu au acces la consiliere juridică. Și acum ajung la ultimul comentariu. Uh, reprezentantul Regatului Unit a arătat deja acest lucru. E de dreptul ilogic, din punctul meu de vedere, ca cineva să aibă statutul de apatrid și să nu aibă acces la nimic. Un caz foarte cunoscut uh, la Luxemburg uh, este cel al unei persoane care avea statutul de apatrid, dar nu avea dreptul de ședere, pentru că nu exista nicio legătură uh, între legislația uh, referitoare la migrație și statutul de apatrid. Deci a trebuit să recurgă la legislația umanitară și majoritatea procedurilor definesc apatidria ca un statut pentru care e nevoie de reședință legală într-un stat. Deci trebuie să ne lămurim exact ce vrem și în ce ordine. Și tocmai asta încercăm prin platforma noastră. În primul rând, trebuie să se facă o înregistrare bună. De exemplu, EASO o poate face la nivelul hotspoturilor, a locurilor, a centrelor de primire. Multe alte organizații se pot ocupa de acest proces de înregistrare, de exemplu Frontex, atunci când copiii nu au documente, în special minorii neînsoțiți. În al doilea rând, trebuie să facem legătura și asta o putem face la nivel european. Legătura între statutul de apatrid și nevoia de a avea un certificat de reședință în țara care îți conferă acel statut de apatrid. și cred că, de fapt, în acest domeniu putem legifera fără a încălca drepturile cetățenilor. Și în ceea ce privește costurile legale, îi dă dreptul ridicol uneori că copiii trebuie să își asume sarcina probei. Vă imaginați uh, ce trebuie să facă un copil ca să aducă o dovadă negativă, de exemplu. Deci, în acest sens, cred că Parlamentul poate legifera pentru astfel de proceduri iar uh, platforma noastră EMN este dispusă să ajute să pună la dispoziție toate resursele de care dispune pentru a avea un ghid foarte clar sau ce ar putea fi necesar pentru alte organizații internaționale. Deci vă spuneam că nu e vorba de numărul de 600 de mii care mă sperie, ci numărul de copii care ajung aici uh, și faptul că nu știm exact care este situația în UE. Vă mulțumesc! Uh, mai avem încă și alți vorbitori, deci poate că puteți interveni mai târziu cu alte detalii. Doamna Swider, dacă vreți să mai adăugați ceva. Nu o să răspund la întrebările privind copiii, pentru că la asta o să revenim, dar am vrut să răspund la întrebări referitoare la cooperare cu Consiliul Europei mi s-a părut o întrebare bună. Și cred că asta ar putea să fie o colaborare fructuoasă, pentru că Consiliul Europei lucrează pe astfel de chestiuni de mai mult timp decât UE. Există o convenție privind naționalitatea și expertiză și cunoștință în acest sens și nu are probleme de competență ca și UE. Sunt subiecte de care lucrează de mult timp nu știu politic cum funcționează lucrurile, dar uh, din punct de vedere al expertizei și cunoștințelor, mi se pare o cooperare foarte bună. Și întrebarea privind lipsa statutului de reședință după determinarea statutului persoanelor apatride, aș spune că niciunul dintre statele care au o procedură de determinare a caracterului apatrid fac asta, toate statele care au astfel de proceduri acordă și statut de rezident ca urmare a faptului că cineva este apatrid. Țările de jos, poate, ar putea să facă asta, dar sperăm că nu se va întâmpla. Guvernul, din câte se pare, s-ar putea să vrea să instaureze o procedură care nu duce la statutul de rezident și asta ar fi un precedent rău, dacă se concretizează, și toate statele care au spus da, vom determina statutul, după care urmează calitatea de rezident. Sunt în această situație. În ceea ce privește legislația, este o chestiune de ordin politic și cred că din punct de vedere juridic trebuie să legiferăm cine este apatrid, și pe baza cărei legislații, cea care există în UE, de exemplu avem directiva privind returnările, care spune că o persoană poate să fie returnată doar dacă există o perspectivă rezonabilă de returnare. Este foarte clar cum se poate stabili că există o astfel de situație în cazul persoanelor apatride sau în ce măsură e rezonabil să spunem că e perspectiva de returnare este rezonabilă. Prin urmare, există legislații care necesită clarificări în ceea ce privește persoanele apatride. Pentru bună funcționare a măsurilor europene în vigoare, procedura de determinare a caracterului apatridii e necesară. Și a spus o întrebare referitor la definiții, pot să o răspund? Îmi place să vorbesc despre definiții. Definiția persoanei apatride cu privire la non-cetățeni din Letonia și Estonia. E în discuție între instituții și guvern și guvernul leton nu consideră că non-cetățenii sunt cetățeni sau persoane apatride. Conceptul este unul foarte binar. La nivel internațional poți fi fie resortisant, fie apatrid și nu există nimic în afară de aceste două categorii. De aceea e imposibil ca un stat să spună avem un grup de oameni care sunt resortisanți, dar nu chiar. Fie sunt resortisanți, chiar dacă sunt de categoria a doua și de cetățeni europeni, sau nu sunt resortisanți și atunci sunt apatrizi. Deci fie inclus, fie nu, dar atunci nu mai controlezi cine sunt. Și legislația internațională trebuie să spună că sunt apatrizi. discuția politică în Letonia este foarte intensă, iar la nivel internațional există non-cetățeni care se stabilesc în alte țări și au copii. De exemplu, dacă un non-cetățean are un copil în țările de jos și acel copil poate fi înregistrat ca non-cetățean în Letonia și este apatrid deci are dreptul la cetățenia în țării în care s-a născut. Însă nu prea fac mare lucru cu asta dacă nu suntem de acord că persoana respectivă este apatridă pentru că nu este cetățen al Letoniei. Nu este acceptat ca atare. Și de aceea se rămân blocați în aceste situații incerte. Nu cred că trebuie să mai creăm o categorie. Persoanele sunt fie resortisanți, fie apatrizi. Dacă nu, dacă începem să lucrăm în alte categorii, o să încurcăm prea mult lucrurile. Ne-a spus colegii dumneavoastră se ocupă acum de o teză de doctorat în domeniu. Nici nu să nu sunteți departe. Văd că vă pricepeți. E foarte bine că vă ocupați de acest subiect, pentru că nu așa trebuie să stea lucrurile. E joi, știu că oamenii trebuie să plece spre casă, deci, dragi colegi, e joi după amiază, încă mai avem puncte de discutat. Am invitat comisarul pentru drepturile omului aici, dar n-a putut să vină. Haideți să trecem la următorii trei vorbitori. Maybe do just have some... Fiecare câte 10 minute, dacă puteți, o versiune rezumat ca să mai avem uh, totuși audiență, pentru că dacă nu, colegii vor pleca. Six, seven minutes, if you can. Deci dacă puteți fiecare 10 minute, în pe esență, după care trecem la întrebări. Bun. Senior Policy Advisor de la UNICEF pentru început, Vina Knaus. Mulțumesc! Multe lucruri au fost puse, așa că o să încerc să uh, sar peste anumite părți din prezentarea mea, o să prezint niște idei provocatoare și apoi să putem încheia, pentru că știu că e joi după amiază. În primul rând, mulțumim pentru organizarea acestei reuniuni. Asta ne arată ce eforturi se fac și în Parlament și în afară, pentru că avem al doilea eveniment ca importanță pe persoanele apatride și asta ne arată că suntem pe calea cea bună. Sigur că rezultatele sunt cele care contează, așa că am un slide pe care nu se vede așa de bine, dar trebuie să vă uitați doar la barile albastru deschis, numărul de copii între solicitanții de azil din UE. Subiectul acesta este din nou pe ordinea de zi. N-a dispărut niciodată, nu e o problemă nouă, dar poate am putea să folosim această oportunitate cu migranții pentru a pune accentul pe reabordarea subiectului, pentru că vedeți că numărul de copii în rândul solicitanților este în creștere. Unul dintre, din trei solicitanți de azil este copil și am avut cam 400 de mii până anul trecut, sau chiar peste. În portocaliu și în verde sunt cei registrați ca fiind apatrii sau cu naționalitate necunoscută. Pe următorul slide, din nou nu vedeți bine, avem 2,5%. Asta ne spun datele oficiale în ceea ce privește ponderea de copii printre solicitanții de azil în UE, care sunt înregistrați ca naționalitate necunoscută sau apatrizi. Acest 2,5% pare mic, 11.500 de copii, la 11.500 de copii sunt tot atâția copii prea mulți care sosesc în Europa solicitând azil și fiind înregistrați ca apatrii sau naționalitate necunoscută. Armonizarea acestor concepte, prin urmare, nu s-a întâmplat. Sunt concepte diferite. În momentul de față, nu avem o definiție armonizată la nivel european și Există și neclarități cu privire la cine ce când trebuie să facă. Sosește un copil, însoțit sau nu, fără documente, câteodată doar cu hainele de pe el, în hotspotul care are rolul de înregistra și identifica vulnerabilitățile, dar încă nu există puncte focale specializate în aceste hotspoturi. Nu avem un mandat clar pentru Frontex, EASO sau alți oficiali din hotspoturi pentru a identifica și a aplica aceeași terminologie și aceleași categorii statistici pentru aceste persoane. Iată deci ce se poate rezolva pentru că ține de mandatul instituțiilor europene care identifică rolul Frontex, EASO, care lucrează cu statele membre și Eurostat pentru armonizarea categoriilor și pentru a se asigura că fiecare copil este înregistrat în aceeași categorie. Caracterul apatrit nu este doar o problemă a copiilor migranți și refugiați. Sigur că subiectul a căpătat o mai mare importanță acum, dar așa cum s-a spus aici, există un număr mare de copii care rămân în situații incerte în Letonia, Estonia, Italia cu copiii de romi sau romii din Balcani care sunt foarte mobili și care sfârșesc returnați printr-o procedură foarte elaborată, fără să fie identificați, apatrizi. Și câteodată, dat fiind că am intervievat mulți copii rom care au plecat din Balcane, au mers în Europa de Vest, au fost returnați, au un fel de pile de trecere, cum poți găsi modalități să returnezi copiii și totuși să nu le reglementezi statutul? Asta e problema. Aici avem trei exemple. Am vrut să arăt cine sunt acești copii și dacă vrem să ne axăm pe trei grupuri, cred că e nevoie de atenție politică. În primul rând, există o fată de trei ani, Siba. Mama este siriană, tatăl ei e decedat, a fost însă născut pe drum, undeva pe drum, părinții nu și-au putut legaliza căsătoria și acum, datorită faptului că legile siriene nu permit transfer de cetățenie asupra copilor din partea mamei, copilul are 3 ani și este apatrid în Germania. Și dacă nu găsim metode practice, nu să se poate bucura de drepturile de dobândite prin naționalitate și drepturile vor fi încălcate în fiecare zi. Apoi, mai avem doi gemeni în dreapta jos, Bram și Sandra, născuți în țările de jos, dintr-o mamă care a fost traficată din China în țările de jos, deci a traversat jumătate de glob, dar n-a fost înregistrată niciodată în China. Deci ea este apatridă și n-are cum în momentul de față să le dea copiilor naționalitatea ei, pentru că există aceste viduri legislative nici nu se poate întoarce în China, deci copiii au naționalitate necunoscută și sunt blocați acolo. Și în stânga, că ați întrebat în ce măsură punem accentul pe rom, integrare, includere și legarea cu caracterul apatrid. Aveți BCM în stânga, care este albanez, prin mamă, dar a fost născut în Grecia și în momentul respectiv mama nu putea să plătească înregistrarea nașterii, și el este... Acum mama este înapoi în țara de origine, dar nu poate identifica copilul. Aici, sigur, caracterul apatrit nu este o problemă doar în Europa pentru copii, indiferent că au sosit sau s-au născut aici. Europa are un rol de jucat și Parlamentul are un rol important de jucat pentru a pune accentul pe caracterul apatrid în afara Europei. Asta ne arată deci cât de puternice sunt legăturile, pentru că există milioane de copii care se nasc, cresc în întreaga lume fără să fie înregistrați. Și din perspectiva migrației înțelegem că e o problemă. Nu doar pentru copii, ci și pentru cei care se ocupă de forțele legii. Aici avem o casă, o femeie din Uganda, care a avut curajul să meargă în instanță după ce fica ei de 13 ani a fost violată și nu i s-au făcut dreptate pentru că n-a putut să dovedească ce vârstă are fica ei. Și întreaga cauză a fost uh, anulată pentru că copilul n-a fost înregistrat. Deci, e o problemă reală, concretă și este prima cale pe care poți ajunge către o viață de continuă încălcare ale drepturilor tale. Putem pune capăt acestei situații? Da, putem. Și putem uh, elimina vidurile legislative pentru înregistrarea nașterilor? Da. Vidurile acestea uneori sunt foarte mici, decalajele. În Balcani, UE are un rol foarte activ prin procesul de extindere, includerea romilor și altele. Acolo există romi născuți în Bosnia, 2-3% față de copiii care au naționalitate nu putem rezolva problema aceasta? Ba, putem. Sau în Kosovo. Există câteva mii de copii. Dacă stai 5 zile în țara respectivă, poți să-i cunoști pe toți. Deci se poate rezolva problema, dar nu există suficient interes în rândul instituțiilor. Și asta este unul dintre oportunitățile Uniunii Europene. Pe măsură ce ne implicăm în procesul de extindere și vorbim cu administrații, să nu vorbim doar despre probleme legate de migrație, lege și așa mai departe. Să ne asigurăm că problema persoanelor apatride este abordată în fiecare acord sau acord de readmisie sau pact pentru migrație. Astea sunt domeniile concrete pe care putem avansa. Și pe următorul slide, nu o să spun multe pentru că deja s-a spus, procedurile de determinare a caracterului apatrid sunt esențiale, nu doar în Europa, și mi-aș dori ca DEFCO, DigiHome, SEAE să fie parte a procesului pentru a vedea cum putem sprijini statele în afara UE să stabilească proceduri de determinare a caracterului apatrid și cum putem determina că banii europeni sunt folosiți în acest sens pentru a construi sisteme de protecție a copilului, promovarea și protejarea drepturilor acestora. Și, în încheiere, deci există posibilități, UNICEF, IGNUR și au unit forțele încă o dată anul trecut pentru a forma o coaliție pentru a sensibiliza partenerii și a atrage atenția asupra persoanelor apatride. Pentru că se poate termina această situație. Norvegia, țările de jos, Albania, România și Firomul Balcanii. Există măsuri țintite pentru a vedea cum putem pune capăt. Unde sunt punctele de pornire? Revizuirea migrației, agendei UE ar fi un punct de pornire, revizuirea cadrului pentru integrarea romilor, discuțiile privind pactul global, când se abordează migrația la glo- nivel global, ar fi o altă ocazie implementarea comunicărilor privind copii, rolul Parlamentului pentru a se asigura că în fiecare an Comisia trebuie să spună ce a făcut în acest sens și statele membre la fel. Toate acestea sunt oportunități. Și important este să avem și informații statistice corecte, pentru că dacă nu, nu avem cum măsura progresul. Mulțumesc, Laura Van Vas, acum, co-director al proiectului pentru persoane apatride. Mulțumesc pentru ocazia de a participa astăzi aici. Noi abordăm problema persoanelor apatride dintr-o perspectivă globală și de aceea am niște observații din uh, activitatea noastră din ultimii doi ani legate de copiii apatrizi și ce observăm la nivel european. Am trei observații, fiecare deja a fost menționată azi. În primul rând, ce, cum și de ce. Astea sunt întrebările ce trebuie abordate împreună ce ar fi prima întrebare? Așa cum se arată în agenda reuniunii, vorbim despre prevenarea, prevenirea copiilor apatrizi. Vorbim despre măsuri pozitive, vorbim despre concretizarea dreptului copiilor la naționalitate. O să vorbesc despre diferențe între aceste două tipuri de abordări. Am auzit deja din partea Verinei și altora cât de important este ca copiii să aibă o naționalitate, pentru că permite respectarea drepturilor, le permite să participe la societate, să aibă acces la drepturi, e un element de identitate socială, deci se creează vulnerabilitate și nesiguranță pentru copii și de asemenea e important să înțelegem că problemele nu se rezolvă mai ușor mai târziu în viață. Deci nu ne putem spune copiilor odată ce o să fie adult, o să fie mai bine în lume și problema se rezolvă. Din potrivă, devine și o mai mare provocare pe măsură ce acești copii apatriți devin adulți apatriți. Apoi, o altă întrebare. Ce? Ce în Europa? Care este problema despre care vorbeam? și de ce asta are impact asupra copiilor care ar trebui să fie de fapt europeni. Unul dintre motivele importante în acest sens este lipsa sau uh, existența unor garanții inadecvate în legislațiile naționale pentru a se asigura că toți copiii dobândesc naționalitatea la naștere sau imediat după insersării de țări în UE care au garanții care se aplică doar copiilor născuți pe teritoriu al căror părinți, ai căror părinți sunt apatrizi. Asta rezolvă într-o oarecare măsură problema pentru unii copii care nu moștenesc o naționalitate. Dar asta arată și că nu se înțelege legislația privind naționalitatea și că um, există probleme în cazul acestor copii care n-au dobândit naționalitatea părinților. Există situații care sunt prost concepute și trebuie să fie revizuite. Chiar când există garanții, poate ele nu sunt bine implementate. Pentru majoritatea copiilor născuți în Europa, dobândirea naționalității este un lucru simplu, se dobândește de la părinți, există o modalitate normală de a face lucrurile și totuși e nevoie de ceva separat și diferit, ceea ce înseamnă că autoritățile competente trebuie să cunoască legislația cu garanțiile și clauzele specifice și speciale, să știe cum să identifice situațiile când se aplică această legislație, cum să implementeze părinții, cum să informeze părinții. Toate acestea necesită și un fel de energie pozitivă, astfel încât uh, să se și aplice cu eficacitate aceste elemente. Există situații în care un copil a primit o naționalitate în Europa, doar că nu o poate dovedi, pentru că nu se poate avea acces uh, la înregistrările nașterilor și nu se poate obține un certificat de naștere, care este o dovadă de uh, identitate, dar de multe ori și o dovadă de naționalitate. Pentru a completa și ceva ce a spus doamna Swider deja, problema este că există copii născuți în Europa care ar trebui să aibă o naționalitate, fie uh, din cauza obligațiilor naționale a statelor, pentru că există un drept conform legii, fie pentru că conform legii au obținut această naționalitate, dar nu o pot dovedi. Și totuși, uh, deci, au un statut de apatrizi. Deci le lipsește uh, cetățenia europeană care este necesar, care depinde, le, le lipsește cetățenia europeană care depinde de cetățenia unui stat membru. Cum să acționăm? Ei bine, cam știm cum funcționează lucrurile, știm care sunt obligațiile internaționale, chiar și dacă lipsesc statistici cuprinzătoare, este clar care este uh, calea ce trebuie luată, mai ales în ceea ce privește copiii. Uh, un instrument este uh, Convenția din 1961 pentru reducerea apatridiei. Um, nu state membre ale Uniunii Europene însă încă nu sunt parte la această convenție. Cinci din aceste state însă au uh, o garanție puternică în uh, legislația lor națională uh, pentru a-i proteja pe copiii apatrizi. Deci, reglementările există. Și mai mult decât atât, toate statele membre UE au o obligație internațională de a pune în aplicare dreptul oricărui copil la o naționalitate uh, prin diferite instrumente, inclusiv Convenția Internațională privind drepturile copiilor. Deci, indiferent de ratificarea instrumentelor internaționale privind uh, statutul de apatrid, există prevederi care obligă statele membre să ofere acest statut. Și există principii uh, directoare în acest sens, uh, cum ar fi cel al nediscriminării și respectarea interesului mm, sau interesului copilului. Există foruri care fac, uh, organ, care fac recomandări privind, recoma, uh, privind aplicarea reglementărilor uh, internaționale. 16 din 28 de state membre au primit deja regul, uh, um, recomandări de la Comitetul uh, CRC um, o serie întreagă de țări au primit recomandări uh, puternice în ceea ce privește acordarea cetățeniei unor copii apatrizi uh, născuți pe teritoriul lor, Republica Cehă, um, Estonia, țările de jos și nu numai. Trebuie deci să respectăm obligațiile existente și uh, trebuie să căutăm alte cadre și orientări pentru cum să acționăm. Uh, un alt cadru sunt obiectivele de dezvoltare durabilă, care promovează acordarea de identitate juridică tuturor. Este uh, un domeniu de obligații care se aplică întregii, întregului glob. Apoi studiile prezentate identifică bune practici, dar și există și campania UNHCR numită I Belong, Um, care promovează o mai bună înțelegere a mecanicii um, și a mecanismelor um, statutului de apatrid la copii. Am vorbit mult despre riscul ca din ce în ce mai mulți copii să fie afectați uh, de apatridie în Uniunea Europeană, mai ales în contextul migrației. Este important uh, să menționăm că uh, se acordă mai multă importanță acestui subiect acum, ceea ce a dus la o oarecare mobilizare internațională și considerăm că Uniunea Europeană ar putea să participe la acest impuls. Există uh, campanii din partea UNHCR, dar și a altor um, organizații, um, instrumente și inițiative numite și de antevorbitorii mei. Sunt deci inițiative pozitive și există un impuls. Și în acest context trebuie să nu uităm că este posibil ca numărul să crească, numărul celor afectați. Aș dori să mai menționez un element um, de, ce ține de context și anume situația um, cetățenilor turci din afara Turciei. De multe ori Um, care uh, sunt supuși riscului de pierdere a naționalității în urma încercării de uh, lovitură de stat de anul trecut. Um, un un, un număr de uh, cetățeni turci au fost somați să se întoarcă în țară în decurs de trei luni, uh, fiind amenințați cu pierderea cetățeniei. Au existat și incidente uh, de uh, refuz de servicii uh, consulare. Uh, parteneri cu care lucrăm noi au raportat 800 de astfel de cazuri, dintre care 76 țin de refuzarea unui pașaport sau a unui act de identitate pentru nou-născuți. Deci există alte uh, domenii um, care sunt foarte îngrijorătoare și nu trebuie ignorate la nivelul Uniunii Europene în acest moment. Mulțumesc, uh, președintele. Am să vă rog să vă limitați la 7-8 minute, astfel încât să putem uh, primi întrebări, pentru că altfel um, deputații vor pleca. Margaret Tweet de la Comisia Europeană, coordonator pentru drepturile copilului în Uniunea pentru în um, Departamentul pentru Drepturi Fundamentale la DG Just. Vă, rog, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește Consiliul Europei, aș vrea să vă spun că pe 19 mai Consiliul Europei a adoptat un plan de acțiune privind uh, protecția copiilor în cadrul migrației, în care se vorbește despre faptul că s-ar putea crea un grup de experți pentru evitarea statutului de apatrid pentru copii în 2018-19. Uh, Aș dori să menționez un caz um, menționat în decembrie de către Consiliul pentru Imigrație din Irlanda. Este vorba de un caz de copil apatrid uh, Um, al cărui caz a durat șase ani um, pentru a se rezolva și soluția finală a venit la 12 ani după ce copilul a ajuns în Irlanda. Deci nu există prevederi pentru copii care migrează înspre migrația și înspre Irlanda, mă scuzați, și nu există niciun fel de statistici în, în acest sens problema puterilor ad hoc și discreționare este enormă. De multe ori, rezultatele pentru frați care sunt în aceeași situație au fost diferite. Mă voi concentra asupra unor subiecte practice suntem pe cale să lansăm un uh, studiu mic pentru a cartografia situația drepturilor uh, copiilor romi, iar uh, apatridia va fi unul dintre subiectele pe care le vom acoperi. Ne vom referi la statele membre, dar și la statele candidate. Comunicarea Comisiei din 12 aprilie din acest an a fost deja menționată. Uh, încercăm să ținem cont de uh, apatridie aici. Um, uh, urmărim și ce au făcut uh, celelalte organizații internaționale și europene. Măsuri practice. Uh, identificarea rapidă amintim că întotdeauna copiii în domeniul migrației trebuie să fie identificați și înregistrați și avem nevoie de aceleași reguli în Uniunea Europeană. De exemplu, ca să știe, se știe dacă un copil călătorește cu familie, este separat de familie sau um, este neacompaniat. Um, de asemenea, să se înregistreze numele, vârsta și sexul, pentru că știm că um, de multe ori copiii apatrizi nu sunt înregistrați. Copiii apatrizi, s-a menționat asta deja. Um, știm că există probleme cu discriminarea de gen. În ceea ce privește primirea în Uniunea Europeană, am menționat nevoia de a asigura dreptul la educație și la îngrijire de sănătate, indiferent de statut, uh, și am făcut asta în întreaga uh, comunicare. vorbim despre procedurile de determinare a statutului, nu numai în ceea ce privește azilul. Procedurile de determinare a statutului trebuie să fie prioritare. Problema cetățeniei pentru orice copii, uh, um, problema um, găsirii unui tutore pentru fiecare copil um, neacompaniate este și a menționată. Încurajăm statele membre să asigure uh, disponibilitatea și existența unor proceduri pentru stabilirea uh, statutului uh, și recomandăm acordarea reședinței pentru cei care nu vor fi returnați În ceea ce privește finanțarea europeană, avem o, un apel de oferte care se închide astăzi. Ne așteptăm să primim oferte care să uh, se refere la copii apatrizi. Uh, am menționat explicit că se va vorbi și despre copii din state terțe, neacompaniați, inclusiv cei apatrizi care sunt în grija statului procedurile de determinare a statutului pentru cetățenii ai statelor terțe trebuie să fie menționate, solu soluțiile trebuie să vină la timp și să facă parte uh, dintr-o uh, procedură integrată. Știm că dacă copiii sunt în grija statului de mai mult timp, e posibil să nu se facă nimic pentru a le rezolva situația. În bibliografia acestui apel de oferte am introdus o uh, secțiune despre statutul de apatrid. În ceea ce privește date, de asemenea în comunicarea noastră se fac eforturi pentru a îmbunătăți vizibilitatea copiilor. Sperăm că vom avea și rezultate. Um, uh, um, Mulțumesc foarte mult. Suntem într-o într audiere comună cu Comisia PETI și uh, îi urăm uh, bun venit domnului Chris Nash, autorul unei petiții. Uh, dumnealui va fi prezent în, uh, în uh, dublă funcție, este, reprezintă uh, rețeaua europeană privind apatridia, dar uh, este și petiționar, cu petiția 0076-2017. Se subliniază nevoia ca statele membre să acționeze uh, pentru a uh, pune capăt uh, statutului de apatrid la copii. Ar trebui să se ofere naționalitate statel, copiilor născuți pe teritoriul unui stat cât se poate de repede după naștere. Nu știu de ce am uh, spus eu toate aceste lucruri, pentru că le veți uh, spune dumneavoastră. În orice caz, um, cred că veți spune lucrurile mai bine decât uh, mine și ne-ați adus și un mic filmuleț. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Oricum, Mm, intenționăm să nu respect uh, prezentarea astfel încât să avem suficient timp. Vă voi arăta imediat uh, filmulețul, însă aș vrea să vă spun că nu um, um, reprezint numai organizația mea, 110 membri din uh, zeci de țări, ci și um, campania noastră pe care am pornit-o în 2015, nu ne-am închipuit niciodată că ne vor sprijini atât de mult când am lansat-o. Um, acest um, subiect um, pare să fie susținut de foarte mulți oameni. Nu, nu vă voi citi Uh, petiția, dar am să vă explic motivele pentru care am lansat-o. Am făcut cercetare în 2015, raportul Niciun copil nu ar trebui să fie apatrid, am ajuns la concluzia că mai mult de jumătate din statele europene nu își respectă obligațiile de a oferi naționalitatea copiilor născuți pe teritoriul lor care altfel ar fi apatrizi trebuie să revenim la uh, fundamente. Trei etape în acest sens. Întâi, statele membre să recunoască problema și audierea de astăzi este un bun exemplu pentru asta. Apoi, soluția este foarte simplă. Schimbări legislative um, care nu costă mult și nu trebuie să um, Uh, încalce uh, capacitatea statului de a decide cine uh, primește naționalitate și apoi schimbări în practică. Și aici revenim la subiecte menționate de antevorbitoarele mele. Există o problemă de identificare. Uneori părinții sunt apatrizi sau nu pot transmite naționalitatea copiilor. Însă unul dintre motivele pentru care am lansat petiția a fost să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 So I think the uh, stories of Eric, Andrea and Maria really show the, the Cred că poveștile pe care le-ați văzut uh, arată um, cât de puternic este impactul de a crește fără naționalitate, ți se uh, refuză drepturile, dar uh, li se refuză copiilor și dreptul de a-și atinge potențialul. Niciodată nu este vina copiilor pentru asta, dar ni- și niciodată nu este spre binele lor în articolul 24 uh, al Convenției pentru Drepturile Omului se solicită statelor să ia măsuri uh, înspre binele copiilor, uh, chiar dacă nu este menționat un drept la cetățenie. Intergrupul Parlamentului privind dreptul copiilor a, <clears throat> s-a interesat foarte puternic de acest subiect, cred că tocmai de aceea. Cred că este și uh, ceva foarte important Uh, în ceea ce privește protecția copiilor în Europa în general. Și aici nu este vorba numai despre copiii din acest filmuleț, ci de toți uh, copiii din întreaga Europa. Mă voi opri aici astfel încât uh, să putem discuta cu cei prezenți. Mulțumesc foarte mult, Chris, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Mai avem încă doi uh, vorbitori și apoi încă o dată Chris. Încep uh, cu domnul uh, Mamikins. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la situația Uh, și declarația făcută de președintele Letoniei uh, anul acesta, în care spunea că a sosit momentul să se dea drepturi uh, noilor născuți de acolo. Este un mesaj interesant, însă nu atât de optimist, pentru că e vorba aici doar de bune intenții. Eu, în calitate de fost jurnalist, pot să spun că este al patrulea președinte al Letoniei care face o astfel de declarație și totuși drepturile nu au fost obținute. În 1995, în Letonia, Parlamentul a adoptat o lege legată de uh, statutul foștilor cetățeni URSS, care nu sunt cetățeni nici în Letonia, nici în alt stat. E vorba de așa numiții non-cetățeni și situația uh, s-a uh, înrătățit începând cu un sfert de secol în urmă, însă situația acestor persoane care erau foști cetățeni URSS este în continuare îngrijorătoare, în Uniunea Europeană. Este vorba de peste 6.000 de copii care trăiesc acum în Letonia în această situație. Și vreau să vă întreb, ce credeți că poate face Parlamentul European pentru a schimba situația noilor născuți uh, din uh, non-cetățenii care trăiesc astăzi pe teritoriul Letoniei? Mulțumesc! Dacă vreunul dintre invitați dorește să răspundă la această întrebare... Trebuie să vedem uh, ce putem face, care sunt uh, scenariile posibile. Așa cum spunea și doamna uh, Zdanoca, este vorba de o chestiune pe termen lung. Doriți să interveniți acum sau să trecem mai departe la următorii doi invitați pentru a vorbi despre procesul de identificare. Puteți aștepta un pic? Da, îmi dau seama că joia după masă e greu, toată lumea trebuie să prindă trenul sau avionul ca să ajungă acasă pentru a nu rămâne aici peste noapte, ceea ce mi se întâmplă destul de des de altfel. Deci putem uh, trece la următorii vorbitori și după aceea eventual să tragem concluziile împreună spre sfârșitul dezbaterii. Trecem mai departe la doamna Melanie Cana, care este uh, șefa secției apatrizilor la uh, Înaltul Comisariat uh, pentru Refugiați al Națiunilor Unite, timp de 10 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Înaltului Comisariat vreau să mulțumesc ambelor comisii pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți astăzi de a lua cuvântul la această audiere importantă. Am uh, uh, niște notițe în scris uh, care ar fi uh, durat vreo 10 minute. Unele dintre ele au fost deja comentate aici, deci uh, aș spicui între ele și voi reveni în special cu niște recomandări concrete pentru statele membre și UE. În primul rând, după cum mulți dintre dumneavoastră știți, în 2014 Înaltul Comisariat al ONU a lansat uh, o campanie foarte interesantă pe tema patrizilor, până în 2024 și e clar că Parlamentul ține cont de această inițiativă și a încurajat statele membre prin mai multe rapoarte sau rezoluții să facă același lucru. Pot să vă anunț că în a doua jumătate a anului 2019, Înaltul Comisariat va organiza un eveniment la nivel înalt pentru a marca jumătatea acestei campanii și uh, ne bizuim pe o susținere completă din partea UE și a statelor membre pentru a arăta care este drumul de urmat, pentru a veni cu exemple de succes, angajamente de viitor și să implicăm uh, Serviciul de Acțiune Externă, instituțiile europene, pentru ca aceștia să îi încurajeze și pe alții să reacționeze. Legat de identificarea și protejarea patrizilor în UE, tema dezbaterii de astăzi, uh, Aș vrea să menționez câteva elemente în afară de cele care au fost deja prezentate. În primul rând, uh, procedurile de determinare, de identificare. Vreau să subliniez încă o dată că aproape toate statele membre ale UE sunt parte la Convenția din 1954 în ceea ce privește statutul apatrizilor. Singura excepție sunt Cipru, Estonia, Malta și Polonia și cred că aceste lacune ar trebui să fie depășite. Ar fi o reușită frumoasă pentru evenimentul pe care îl organizăm uh, în 2019, de exemplu. Cei care sunt parte la Convenția din 1954 au obligația de a oferi un anumit tratament uh, persoanelor apatride și, deși nu există obligații explicite de a avea o procedură de identificare a apatrizilor în această convenție, se înțelege implicit că trebuie să identifici persoanele care se află pe teritoriul tău și să aplice procedurile legale în vigoare. De aceea este surprinzător uh, că există o lacună de implementare pentru că doar câteva state membre în ziua de astăzi au proceduri clare de identificare a patrizilor. Există uh, state membre care au astfel de proceduri, precum Franța, uh, Spania, Italia, Ungaria sau Letonia, ceea ce este demn de semnalat, însă e nevoie de proceduri în întreaga Europa. În ceea ce privește resursele necesare, s-a menționat aici ghidul înaltului comisariat pentru protecția persoanelor apatride și acolo sunt incluse și procedurile de identificare. Pe lângă acest ghid, anul trecut am adăugat un nou document de resurse pe această temă. E vorba de bune practici pentru uh, stabilirea procedurilor de identificare și sper că acest document să vă fie util pe măsură ce veți înainta la acest dosar. O problemă care n-a fost prea mult dezbătută în ceea ce privește acoperirea din punct de vedere legal la nivelul Uniunii a acestor proceduri este încercarea de a ajunge la un astfel de statut uh, Uh, prin intermediul procedurilor de azil. Pentru că de multe ori, uh, uh, atunci când ambele părți au de pierdut, există o presiune suplimentară asupra sistemului de azil și migrație, care dăunează acestuia. Și aceasta nu îi ajută pe oameni pentru a-și avea statutul confirmat. O altă provocare ar fi procedurile foarte variate de înregistrare care există la nivelul UE în contextul migratoriu. Uneori se ține cont de uh, ceea ce um, afirmă uh, solicitantul, alteori e vorba de dovezi care se cer din partea acestora, pe care deseori uh, persoanele respective nu le posedă și uh, Alteori, uh, pur și simplu, procedurile nu sunt uh, clare. Iată, deci, o diversitate de proceduri care ar trebui să fie armonizată. Datele sunt îngrijorătoare pentru că arată o creștere de 10 ori practic a numărului de persoane care cer azil și care sunt înregistrate ca neavând o naționalitate cunoscută. În 14 state membre, utilizarea uh, categoriei de naționalitate necunoscută a crescut uh, până la peste 20.000 de cazuri în 2016. E clar că unele din aceste persoane sunt apatride și ținând cont de drepturile pe care le-ar avea aceste persoane și de nevoia statului respectiv de a avea date precise, uh, posibilitatea de înregistrare este absolut esențială și ar trebui să fie posibilă pe întreg teritoriul UE. O ultima problemă pe care aș menționa-o foarte rapid este lipsa de conștientizare și de înțelegere în rândul persoanelor care lucrează cu refugiații și cu migranții. E vorba de uh, cei care lucrează la Frontex, uh, cei care lucrează cu solicitanții de azil și așa mai departe. Și aici există o lacună care uh, cred că ar trebui depășită și instituțiile europene ar putea ajuta în acest sens. Tot legat de această lacună, aș spune că ea duce la neînțelegeri. S-a menționat aici uh, faptul că există mai mulți factori uh, care atrag migrația, printre care și aceste proceduri neclare de identificare a statutului de apatrid. Din 2010 până acum, numărul de persoane care a aplicat ca persoane strămutate practic a crescut constant Există de asemenea o creștere a numărului de refugiați și a solicitanților de azil uh, și cu toate acestea numărul apatrizilor a rămas în continuare destul de uh, mic și uh, ușor de gestionat. Dacă vorbim de aceste lacune de identificare și de protecție, nu am menționat până acum uh, chestiunea prevenirii și a reducerii acestor numere. Nu voi intra aici în detalii, dar pot să vă spun că Uniunea Europeană poate ajuta încurajând statele membre pentru a implementa pe deplin standardele Convenției din 1961 în ceea ce privește reducerea consecințelor statutului de apatrid. După cum s-a spus aici, există nouă state membre care nu sunt parte la această convenție și, de fapt, această convenție reprezintă uh, standardele esențiale referitoare la apatridie. Chris, cred că a menționat deja acest lucru și este surprinzător că implementarea chiar și între statele membre acestor clauze de salvgardare nu este foarte coerentă. Dacă e vorba de prevenire, atunci există două elemente. În primul rând, ca toată lumea să fie parte la Convenția din 1961 și a doua și la fel de important, ca toată lumea să implementeze clauzele de salvgardare așa cum trebuie, ceea ce nu se întâmplă în ziua de astăzi, atunci când e vorba de persoane născute pe Uh, teritoriul unei țări care altfel ar fi apatriz pentru a obține acea naționalitate. Uneori, uh, multe persoane uh, cer cetățenia doar atunci când părinții obțin cetățenia respectivă, ceea ce nu este corect. Aș veni și cu patru recomandări. În primul rând, statele membre care nu sunt parte la Convenția ONU să fie încurajate pentru a deveni parte și aceasta în coerență cu angajamentele luate la conferința la înalt, nivel înalt de la New York uh, și uh, pentru uh, a deveni parte la Convenția din 1954. Pe de altă parte, statele membre care nu au proceduri de identificare ar trebui să adopte standardele înaltului comisariat uh, și să obțină susținerea necesară pentru a o face. În al treilea rând, ar trebui să se încurajeze identificarea persoanelor apatride în uh, procesul continuu de înregistrare a persoanelor și sistemul ar trebui să arate dacă o persoană este înregistrată ca apatrid în urma dovezilor aduse de acesta. De asemenea, uh, funcționarii din sistemul de imigrație ar trebui să fie sensibilizați, să se ofere training pe tema apatrizilor în uh, toate domeniile, azil, uh, imigrație, protecția drepturilor omului și așa mai departe. În al patrulea rând, instituțiile europene, președinția, Parlamentul, Comisia, Consiliul au un rol important de jucat pentru a îmbunătăți lucrurile nu doar la nivelul UE, ci și la nivel global, ținând cont de evenimentul care ne așteaptă în 2019. E nevoie de multă diplomație, de o partajare a bunelor practici care vor fi esențiale pentru succesul acestui uh, eveniment și de asemenea pentru campania globală lansată de Națiunile Unite. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ai respectat uh, timpul pe care îl aveai la dispoziție. Acum uh, îl avem uh, pe domnul Thomas Molnar de la Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Încă o dată vă rog să țineți cont de timpul pe care îl aveți la dispoziție. Vedeți că nu mai avem membrii ai comisiei în sală, deci dacă vă întindeți prea mult, până la urmă veți discuta numai cu mine ceea ce e ok din punctul meu de vedere și, bineînțeles, sunteți transmis și pe internet. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor, dragi colegi, am să încerc uh, să fac uh, imposibilul în șase minute. Am uh, pregătit această prezentare pentru zece minute, dar vom vedea. Mă voi centra pe Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale și protecția drepturilor persoanelor apatride și cum Carta ne poate ajuta pentru a proteja drepturile apatrizilor. Deci e o prezentare uh, juridică și dacă este prea uh, tehnică îmi pare rău de la început, vă spun. Pentru a vedea care este natura legală a Cartei Drepturilor Fundamentale, după cum știți, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona are efectul uh, uh, unui tratat european, deci este drept primar și de asemenea are și un efect direct vertical, așa cum arată și jurisdicția uh, Curții de Justiție. Curtea acum are uh, din ce în ce mai multă jurisprudență pe această temă. Da, în felul acesta putem avea o viziune completă pe prima parte a prezentării. Deci, dacă e vorba de legislația primară, secundară, care trebuie respectată de Uniunea Europeană, aici avem un cadru uh, normativ suplimentar de interpretare a legislației secundare UE. Trecem la următorul diapozitiv și vreau să vă spun care este obiectivul și felul în care se interpretează această Carta a Drepturilor Fundamentale. Carta, practic, reprezintă o obligație pentru instituții și statele membre atunci când e vorba de implementarea legislației europene. În unele cazuri, jurisprudența Curții de Justiție a extins, practic, acest uh, domeniu de aplicare și a devenit mult mai larg. Dacă e vorba de interpretarea acestei carte, Drepturile din carte uh, corespund drepturilor protejate în, în Convenția ONU asupra drepturilor omului și trebuie să existe o uh, concordanță între interpretarea dată la CEDO și această legislație. Există și o garanție suplimentară și anume că niciun drept din această carte nu poate fi interpretat restrictiv față de alte convenții internaționale, cum ar fi, de exemplu, convențiile la nivelul ONU. Trecem mai departe, trecem peste următorul diapozitiv la partea referitoare la protecția cetățenilor apatrizi sub legislația europeană. Această legislație se referă doar indirect și sporadic la apatris, însă există o definiție clară în Convenția uh, din 1954 la nivelul ONU. Și am să vă dau câteva exemple pentru a vedea ce se întâmplă cu protecția apatrizilor și uh, cum apare ea din punct de vedere legislativ. Există o coordonare la nivelul schemelor de securitate socială la nivelul UE, prin care se acoperă practic drepturile apatrizilor. Există de asemenea uh, dreptul apatrizilor de a uh, circula în libertate pe teritoriul UE prin eliminarea vizelor și există și jurisprudență la nivelul uh, Tribunalului European în ceea ce privește protejarea apatrizilor în contextul migratoriu. Și acest caz din 2001 uh, se referea la drepturile unui uh, fost apatid uh, libano-palestinian care trăia în Germania pentru a avea acces la ajutoarele sociale și se pomenea tocmai această coordonare la nivelul statelor membre. Există și un articol în tratat, uh, în TFUE, în care se arată că persoanele apatride trebuie să fie tratate ca resortisanți ai țărilor terțe în contextul politicii de azil. Trebuie să vedem acum uh, în ce fel carta oferă protecție personală pentru că domeniul de aplicare este destul de larg, se aplică tuturor, indiferent de naționalitate, statutul uh, migratoriu și așa mai departe, sau chiar și lipsa de naționalitate. Pe de altă parte, se vorbește aici de demnitatea omului, dreptul la viață, dreptul la integritate fizică, nediscriminare și așa mai departe. Prin urmare, persoanele apatride se bucură și ele, sau ar trebui să se bucură și ele, de acest set minim de drepturi uh, care decurg din cartă. Iată aici o listă a tuturor drepturilor care apar în cartă. Am să le menționez foarte rapid, dar aș menționa în special două dintre ele, dreptul la libertate și securitate, care este important pentru arestarea persoanelor apateide, dreptul la non-discriminare și uh, dreptul la uh, căi de atac uh, judiciare. dreptul la non-discriminare pentru persoanele apatride. Există niște concluzii ale Consiliului din decembrie 2015 care reprezintă punctul de plecare. Se recunoaște practic importanța întăririi drepturilor și reducerea riscului de discriminare sau de tratament inegal față de aceste persoane. Chestiunea referitoare la non-discriminare este una uh, interpretabilă, pentru că există două părți. În primul rând, există o listă deschisă de motive de discriminare și pentru că nu este o listă închisă, ci una deschisă, poate include orice fel de discriminare. Deci, noi, de exemplu, spunem că s-ar putea aplica și relației între uh, persoanele apatride și alții, indiferent că e vorba de resortisanți UE sau din țările terțe. Al doilea aliniat se referă la discriminarea pe motiv de naționalitate, aceasta fiind uh, un motiv uh, explicit inclus în acest aliniat, însă nu a fost aplicat până acum niciodată la nivelul uh, uh tribunalelor europene în contextul apatrizilor sau a resortisanților din țările terțe. Deci este doar o interpretare legală, posibilă, însă până acum nu există jurisprudență în acest sens. Însă dacă ținem cont de faptul că interpretarea trebuie să fie în conformitate cu cazuistica existentă și cu Carta Drepturilor Omului, atunci putem împinge interpretarea în acest sens și uh, Curtea de la Strasburg și jurisprudența în ceea ce privește cazurile de naționalitate și uh, discriminarea pe motiv de naționalitate ar putea fi exemple în acest sens. De altfel, uh, recent s-a adoptat uh, o inițiativă cetățenească Minority Safe Pay referitoare la minoritățile naționale din UE și autorii acestei inițiative au Uh, sugerat o modificare a acestei legislații secundare la nivelul UE pentru a acorda tratament uh, oarecum egal între apatrizi și cetățenii europeni. Este vorba de o inițiativă și uh, în scenariul cel mai bun cu putință Comisia ar trebui să dea curs acestei inițiative. Un ultim comentariu înainte de a încheia felul în care carta poate proteja persoanele apatride de detențiile arbitrare. Știm care sunt criteriile, am să trec peste ele și am să, mă, uh, să revin doar la directiva asupra returnării. Se spune că uh, detenția trebuie să înceteze atunci când nu mai există posibilitatea de îndepărtare rezonabilă unei persoane. Și există și aici cazuistică, există jurisprudență și curtea a interpretat aceasta în sensul că statele membre ar avea obligația să dea drumul unei persoane dacă nu există o perspectivă rezonabilă de uh, returnare a acelei persoane. Există și argumente uh, suplimentare în acest sens. Și acum ultimul diapozitiv nu voi putea vorbi despre naturalizare și dreptul la căi de atac. Am să trec la ultimul comentariu, felul în care s-a implicat Agenția pentru Drepturile Omului, indirect, uh, în ceea ce privește apatrizii și avem câteva exemple din trecut. Uh, în urmă cu șapte ani am avut un raport asupra detenției în procedurile de returnare, în urmă cu trei ani un manual uh, în ceea ce privește Uh, reducerea consecințelor statutului de apatrid. De asemenea, suntem prezenți uh, la nivel operațional în hotspot-uri, în centrele de primire. De exemplu, embarcațiunile care ajung din Cuveit în uh, insulele Elene și aici am analizat situația detenției copiilor și evitarea Uh, detenției apatrizilor, atât de iure cât și de facto. Un ultim comentariu. Am putea include aici problema apatrizilor în evaluările uh, pentru zona Schengen, în misiunile viitoare, pentru a identifica aceste persoane în detenție și a face legătura cu acea lipsă de perspectivă rezonabilă de uh, returnare. Deci, aceasta ar putea fi uh, o posibilitate de acțiune pe viitor. Cred că am uh, utilizat tot timpul pe care l aveam la dispoziție. Mă opresc aici și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem un ultim vorbitor înainte de a trece la întrebări și răspunsuri. Domnul Naș, care se va referi la problema detenției arbitrare și probabil și alte aspecte. Vă rog. I'm glad, Tamas, that your presentation... Uh... Mulțumesc. Prezentarea lui Tamaș a fost uh, așa de tehnică că mă bucur că mea nu e deloc tehnică și o să încep prin a vă spune câteva lucruri despre mine. Mă ocup de acest subiect din 2010. Am început cu un studiu în, state, în Regatul Unit pentru introducerea procedurii de determinare a statutului. M-am căsătorit în 2011, dar din 2010 lucrurile s-au schimbat. În 2010 mi s-a născut un copil, în ziua în care s-a lansat campania pentru copii apatrizi. În 2012 am lucrat cu Laura, care a intervenit deja și între timp rețeaua noastră a crescut și avem organizații membre în peste 40 de țări. Am călătorit în lucruri interesante din 2010, am văzut oameni minunați, uh, am mâncat mâncare foarte bună, am băut vin ieftin și am văzut multe emisiuni proaste de, televizor, de televiziune. Votul meu n-a putut să ajute la decizia de a părăsi Uniunea Europeană. Șapte ani pare să fie mult timp. Acum imaginați-vă că ștergeți acești șapte ani din memorie, an cu an, și înlocuiți cu ineputință, disperare, incompetență, traume, injustiție, detenție. Gândiți-vă tot ce n-ați fi putut face în acest timp. Anton a fost a rămas în detenție șapte ani în Bulgaria ca apatrid. Bulgaria nu i-a oferit protecție și a trebuit să creeze... Intervine domnul președinte. N-ar fi rău să vorbiți un pic mai lent, ca să puteți fi interpretat. Still, and stories like Anton's povestirile, există foarte multe povești similare cu cea a lui Anton în întreaga Europa. Uh, Anton este unul dintre cei cu care am vorbit, dar mai sunt mulți în această situație. Vreau să folosesc timpul la dispoziție pentru a vă spune de ce persoanele apatride, în special cele deținute apatrid, sunt într-o situație așa de gravă și ce poate fi făcut în acest sens. Francis Crapo, raportor special pe drepturile omului în rândul migranților, spune că am, pus priori- am prioritizat anumite lucruri și detenția persoanelor apatride reprezintă una dintre tragediile necunoscute uh, și neraportate în mass media, dar cu costuri semnificative. Este o tragedie absolut prevenibilă, dar datorită lipsei de voință politică, lucrurile continuă în același ritm. Asta este motivul pentru care în 2015 organizația mea a început un proiect de trei ani pentru a investiga riscul de detenție arbitrară am lucrat cu membri și cu parteneri, experți și am publicat rapoarte în șase țări pe care le puteți vedea pe ecran. Am folosit o metodologie comună cu cercetări teoretice și interviuri directe cu persoanele în cauză. Luna trecută ne-am intensificat activitatea la nivel regional, am organizat o conferință cu 120 de participanți din 13 țări europene și am lansat raportul nostru și o serie de campanii aferente. Uh, Jean Lambert a reprezentat Parlamentul și ne-a spus modul în care această chestiune poate fi abordată și o să revin la asta imediat. Situația descrisă aici este cunoscută persoanelor apatride din Europa. Experiențele prin care trec bărbați, femei și copiii pe care am intervievat ne arată că există sisteme nefuncționale care sunt uh, înrăutățite datorită lipsei de încredere și incompetenței. Cea mai mare problemă este cea legată de lipsa de implementare Folosirea detenției și incriminarea migranților reprezintă o tendință la nivel european și este preocupantă pentru persoanele apatride care nu au nicio țară unde pot fi returnați și de aceea riscă să fie să rămână mult timp în detenție. Elementul cheie din acest raport este uh, lipsa identificării statului care aparține persoana respectivă detenția se produce fără a, avea în fără a lua în considerare caracterul apatrit și oameni fără naționalitate sunt pedepsiți pentru că nu au o țară unde să fie înapoiați. După cum tocmai ne-a spus Melanie, marea majoritatea statelor europene nu au proceduri speciale și asta este un lucru rău pentru oamenii care riscă să rămână blocați în situații incerte la nesfârșit. Există oameni care nu au un statut juridic, nu pot lucra, sunt excluși de la asistență socială și trăiesc în afara comunităților europene. Indivizi care riscă să fie izolați, exploatați, victime ale micilor infracțiuni, care pot duce la detenție. Ruperea acestui cerc vicios necesită intervenții rapide. Agenda pentru schimbare și raportul aferent stabilește cinci recomandări cheie referitor la modul în care se poate realiza acest lucru pentru o mai bună protecție împotriva detențiilor arbitrare. În primul rând, e important ca autoritățile să implementeze o serie de măsuri alternative la detenție Bulgaria și Malta trimit direct uh, astfel de persoane în închisoare fără să se gândească la măsuri alternative. Și asta ne explică cum Anton, pe care l-am menționat, a petrecut șapte ani în detenție. Și asta se întâmplă des în Europa, în ciuda faptului că există alternative la detenție care sunt mai puțin costisitoare și mai umane. Apoi, toate statele trebuie să introducă proceduri specifice pentru determinarea statutului de apatrid. Și e important să subliniem că dacă nu există proceduri, statele nu pot identifica cine de pe teritoriul lor are dreptul la un tratament conform la Convenției din 54. Uh, trebuie să se identifice cine se califică pentru astfel de protecție. Există o concluzie a Consiliului European din 2015 care dă orientări clare statelor membre pentru îmbunătățirea practicilor, în special cu sprijin din partea rețelei europene. Deși nu există proceduri specifice, responsabilii trebuie să identifice persoanele apatride recomandarea cheia, a treia, este ca detenția să nu fie arbitrară sau discriminatorie. Statele trebuie să efectueze valori individuale de vulnerabilitate ca parte a procedurii de decizie, dar asta nu se întâmplă în multe cazuri. A patra recomandare este esențial să facilităm integrarea în comunitate pentru recunoașterea persoanelor apatride care altfel rămân blocate la nesfârșit și nu pot să-și construiască viața și să contribuie la mersul societății. Avem multe cazuri de femei și bărbați blocați în astfel de situații. Am, de exemplu, Cristof în Bulgaria, care îmi spune sunt aici de 24 de ani, nu de ore, nu de luni, ci de ani detenția este pedapsa cea mai umilitoare din viața mea. Lipsa de date exacte blochează statele în eforturile lor de a verifica dacă își îndeplinesc obligațiile față de persoanele apatride. Datele trebuie să fie înregistrate și publicate. Unele dintre acestea sunt acțiuni pentru autoritățile naționale, dar și instituțiile europene au un rol clar, inclusiv Parlamentul. Există amendamente propuse la regulamentul privind azilul în ceea ce privește identificarea persoanelor apatride, care ar putea fi mai clar stabilite. Se cere și ca statisticile privind migrația să fie aplicate pentru a înregistra numărul de persoane apatride care trăiesc pe teritoriul statelor membre. Parlamentul ar putea cere Comisiei un raport bianual privind acțiunile întreprise pentru a ajuta persoanele apatride. Pentru a capta toate aceste măsuri alături de altele, inclusiv planul de acțiune menționat de Claude, pe care Comisia Libe l-ar putea adopta, ar fi o idee bună să existe și o rezoluție privind persoanele apatride. Și în încheiere, am o povestire a lui Roman care s-a regăsit în raportul nostru uh, și care în 2014 suferea ca o persoană apatridă. Tatăl său venea din fosta Republică Iugoslavia și mama sa din fosta Uniune Sovietică. N-a putut să dobândească naționalitatea acestora sau documente de identitate și a ajuns la începutul anilor 90 în Slovacia. Nu s-a calificat pentru statutul de refugiat sau altă formă de protecție și în, în Slovacia nu exista un mecanism de protecție pentru persoane apatride, astfel încât a rămas în, strada, în țara respectivă trăind pe străzi n-a fost deportat, a fost arestat de peste 25 de ori, a petrecut multe luni în detenție. În 20 de ani cât a stat în Slovacia, statutul lui sau nu a fost reglementat și nu s-a putut căsători cu partenera sa de peste 20 de ani. În 2015, Roman a decedat, sărac și disperat, singur, și n-a putut avea dreptul nici la un serviciu oficial de mormântare pentru că nu avea statutul oficial. Povestea aceasta lui Roma ne arată că problemele persoanelor apatride nu o să se rezolve de la sine. E nevoie de acțiuni rapide. Faptul că avem astăzi o astfel de audiere e un semnal pozitiv că ne angajăm pe drumul către rezolvarea acestor probleme. Mulțumesc! Mulțumim pentru această contribuție excepțională. Înainte să dau cuvântul celor trei membri care au rămas în sală și cărora mulțumesc pentru prezență, vreau să spun ceva. Știu că domnul Wickstrom ar fi dorit să spună asta dacă ar fi putut fi aici. Ex- sunteți experți în domeniu și înțelegeți interacțiunea cu alte proceduri, cum ar fi cea de azil. E un moment fără precedent în istoria noastră de Comisie pentru Afaceri Interne și Drepturi Civile și avem o serie de audieri într-un număr foarte mare. Avem deci multe audieri și În loc să ne legăm de întrebări de genul dacă participarea va fi numeroasă sau nu, e important să înțelegem că trebuie să avem astfel de audieri, pentru că apoi este obligatoriu să existe un follow-up. Subiectul a fost oficial abordat, sunt membru al unui ONG care se ocupă de uh, copiii apatrizi. Deci subiectul acesta este prevalent și se bucură de atenție. Îți mulțumesc, Chris, pentru tot ce ai făcut în cadrul rețelei tale și mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi aici pentru contribuțiile excelente. Îmi cer scuze că am insistat să vă grăbiți, dar e bine că s-a ajuns la concluzii așa de importante. Și acum să dau cuvântul celor trei membri ai noștri și să vedem ce ne, spus, ce ne spun. Da, pe rând, cei trei colegi, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mm, către Chris Nash, în primul rând, uh, mulțumesc foarte mult pentru inițiativa dumneavoastră. Și aș dori să mai menționez că mai există o inițiativă privind uh, apatrizii. Um, este în Comisia PETI. 20.000 de persoane din Letonia și Estonia au semnat o pentru a se acorda uh, necetățenilor din uh, Estonia și Letonia dreptul la vot. Credeți că, asta este întrebarea mea, credeți că Parlamentul European trebuie să sprijine această inițiativă? Președintele, doamnă Zdanoca, doriți să spuneți ceva? Nu sunteți obligată. Vă rog. Uh, nu am așa de multe întrebări, dar Um, am câteva propuneri. În primul rând, uh, mulțumesc tuturor celor care au intervenit în a doua parte a reuniunii noastre și, bineînțeles, uh, domnului Chris Nash. Eu uh, am fost raportor pentru agenția privind drepturile fundamentale și apreciez cele spuse de dumneavoastră dar trebuie spus că în continuare avem această problemă a articolului 51 în aplicarea cartei și probabil că știți că ne sunt limitate posibilitățile de a aplica carta, mai ales la Comisia pentru Petiții, când facem referire la cartă, vine Comisia și spune da, da, bine, bine, dar nu e competența noastră. Nu e competența noastră, nu sunt competențele UE, sunt competențele statelor membre și nu putem face referire la cartă din cauza articolului 51. În raportul privind evoluția legislației europene în urma Brexitului, uh, în raportul lui uh, Verhofstadt, una dintre propuneri este să se elimine acest articol 51, mai ales pentru că unul dintre inițiatorii acestui articol uh, au fost britanicii. Da, deci este o problemă, de aici uh, vine și propunerea mea către Comisia Libe. În ceea ce privește această petiție, să se continue și cu, poate cu un raport din proprie inițiativă sau uh, să, inter- să fie introdusă această petiție în raportul privind cetățenia pe care îl facem în fiecare an, pentru că abordăm uh, puține probleme, doar problema trecerii frontierelor, lipsa înregistrării cuplurilor, dar uh, statutul uh, de apatrid nu este acoperit. Cred că a venit momentul să rediscutăm uh, chestiunea cetățeniei europene și să se re uh, rezolve această problemă a lipsei de cetățenie a copiilor folosindu-se uh, o, um, un concept de cetățenie europeană. De ce nu? Avem avocați, avem experți extraordinari uh, astăzi alături de noi. Ar trebui să ne gândim și să facem o propunere a modului în care am putea uh, aplica această chestiune a cetățeniei europene. Doamna Vergea nu mai dorește să intervină, dar îi mulțumesc foarte mult pentru participarea la această audiere. Este important um, acest subiect. Aș dori să întreb cine dorește să abordeze cele două um, subiecte menționate. În concluzie, eu mă voi referi la eventuale urmări ale acțiunilor noastre. Domnul Naș, cred că unele dintre întrebări mi-au fost adresate mie, de ce voi încerca să răspund. La prima întrebare, uh, părerea mea nu prea contează, de obicei, însă uh, dacă mă întrebați dacă o petiție pe acest subiect trebuie să primească audiere, bineînțeles, această audiere o demonstrează valoarea petițiilor. Noi când am lansat petiția, mult ne-au spus n-are niciun sens, e un instrument învechit dar iată, avem, datorită acestui instrument suntem aici vorbind despre mm, statutul de apatrid. Aș dori să mă refer și la răspunsul excelent al Catiei de mai devreme. Realitatea este că uh, cetățenii au naționalitatea unui stat uh, membru UE și deci cetățenie europeană sau sunt apatrizi. E foarte periculos ca Uniunea Europeană să adopte această atitudine. Ce s-ar întâmpla dacă și alte state ar um, trata astfel uh, segmente ale populației um, care nu le convin? În ceea ce privește acțiunea UE uh, în acest sens, sunt multe subiecte, multe domenii și cred că trebuie înaintat pas cu pas nouă ni s-ar părea foarte util nu numai să existe o strategie dedicată uh, menționată de Claude Moraes, ci și uh, ideea de a uh, face o monitorizare, astfel încât să vedem uh, cum continuăm, astfel încât să avem o abordare cuprinzătoare, holistică, pe care nu am reușit să o avem până acum. Mulțumesc foarte mult! cele spuse de doamna uh, Zdanoca constituie uh, puncte fundamentale și uh, vor da de muncă Comisiei Libe în următorii 20 de ani. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor de la diferitele organizații. În primul rând, în ceea ce privește Comisia PETI, doamna Wikström nu mai este aici, ați spus că merită să depui o petiție. Comisia PETI s-a dovedit foarte importantă um, în, aceste domenii atât de complexe și ar dori uh, să le mulțumesc pentru asta. Unii au vorbit despre Brexit și cetățenia europeană, dar mai sunt și alte uh, mai sunt și alte aspecte. Aș dori să-i mulțumesc Cecilie și colegilor uh, de la uh, Comisia de Petiții. Ar trebui să folosim instrumentul petițiilor uh, cât mai eficient posibil. În ceea ce privește Comisia Libe, eu Uh, mă gândeam că aproape s-au, uh, s-a identificat un fel de program. Este o problemă complexă, mm, dar și foarte umană. Uh, complexitatea este enormă pentru că sunt diferite instrumente, însă această complexitate nu ar trebui să ne împiedice să venim cu o strategie, cu o rezoluție și să încercăm să ținem cont de ce fac diferitele organizații, UNHCR, rețelele care sunt propunerile comisiei, UNICEF, celelalte organizații și rețele noi trebuie să vedem care poate fi rolul nostru, având în vedere că suntem colegiuitori. Ce vă propun este să prezint coordonatorilor noștri, împreună cu doamna Wikström, care este un membru cu experiență, uh, de asemenea, a comisiei noastre, deci să propunem un fel de strategie Ehm, nu vă promit nimic, pentru că ehm, Iată, tocmai mi s-au eh, aruncat niște priviri din partea secretariatului, de asemenea, dar voi încerca să menționez eh, subiectul, să, să, să încercăm să avem o abordare holistică. Încercăm să obținem același lucru pentru migrație, o abordare holistică, nu are niciun sens să separăm uh, diferitele aspecte ale migrației. Încercăm să le reunim. Însă implementarea este o mare problemă pentru noi. Urmarea, referitor la toate cele spuse de dumneavoastră, um, și această audiere a fost transmisă pe internet, e bine, vom încerca să ajung, să creăm un concept de cum Parlamentul și Comisia pot uh, să ia măsuri în acest domeniu, menținând, bineînțeles, contactul cu Comisia pentru Petiții. Și apoi vă vom pune, vom pune la dispoziția asta colegilor. și eventual celor care au fost prezenți aici, care sunt interesați. Nu vreau să fac prea multe promisiuni. Au fost menționate foarte multe lucruri. Nici nu uh, uh, pot să vă promit mai mult decât atât. În orice caz, este un subiect uh, important pentru noi. Aș dori să mulțumesc vorbitorilor prezenți astăzi pentru excelentele contribuții, domnului Nash, uh, pentru petiția sa și tuturor colegilor de la uh, Comisia PETI. Încă un punct final, subiecte ce țin de uh, apatridie E vorba de acest domeniu, dar intervin atât de multe alte probleme, chestiuni ce țin de protecția copiilor și așa mai departe. Dar um, complexitatea uh, face și ca din ce în ce mai mulți oameni să fie interesați de acest subiect. Promisiunea mea este că vom încerca să facem uh, progrese. Eu cunosc aceste subiecte, după cum v-a spus și, vă poate spune și doamna Zanoca, le studiez de ani de zile, sunt conștient de subiectele pe care uh, le, le-ați ridicat. Iar la final aș dori să spun că cetățenii sunt foarte interesați de acest subiect, dacă vedeți documentele, toate organizațiile implicate, numărul de persoane, poate că apatridia nu este Uh, ceva care este suficient de bine cunoscut uh, ca concept. Aș dori să le mulțumesc celor care luptă ca asta să, fie, să devină mai cunoscut. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și sper că vom putea uh, lua măsuri ca urmare. Mulțumesc uh, uh, tuturor! Mulțumesc foarte mult!